Ok. Donc, si vous voulez bien, je vous propose de commencer parce que nous avons... Dragi colegi, vă propun să începem reuniunea noastră pentru că avem foarte multe astăzi de discutat. Vreau să vă rog să o scuzați pe Marita care nu este astăzi aici pentru că e în străinătate. Aș vrea să vă propun să începem imediat cu agenda, cu adoptarea ordinii de zi. În ceea ce privește adoptarea ordinii de zi, avem o propunere care a fost făcută, dar aș propune să votăm uh, dacă suntem pentru sau împotriva retragerii punctelor 5 și 6. Aceasta se va face la începutul sesiunii de vot pentru că nu suntem destul de mulți acum uh, prezenți în sală pentru a putea vota. De ce uh, vă întreb? Mai multe grupe, grupuri doresc retragerea punctului 5 și 6 și pentru mai multă transparență și claritate am vrea să avem uh, un vot la început pentru ca să fie clar ce se întâmplă. Nu știu dacă la ordinea de zi mai aveți alte remarci, așa că putem să trecem mai departe. În ceea ce privește interpretarea avem toate limbile disponibile în afară de bulgară, malteză și croată. Știți cu toții că interpreții se află într-un, într mișcare socială în momentul de față și am uh, discutat la ultima comisie EMPL uh, că îi susținem și uh, suntem foarte interesați de demersurile lor. În orice caz, în această dimineață, la sfârșitul dimineții, vom avea ocazia de a um, face un schimb de opinii cu ei. Le mulțumesc însă de pe acum pentru activitatea de până atunci. Vă mulțumim și noi. În ceea ce privește trilogul, ieri seara am avut un trilog cu privire la revizuirea directivei carcinogene-mutagene. Am putut în cadrul acestei reuniuni să validăm punctele care au fost discutate în cadrul grupului și grupurilor tehnice. În ceea ce privește însă poluarea diesel, aproape tot, tot trilogul s-a discutat despre acest lucru. Am avut un mandat clar din partea Parlamentului European pentru stabilirea unui prag și pentru înscrierea sa în anexa 1 și anexa 3. N-am vreau să intru acum în detalii. Nu am putut să mergem mai departe, deci momentan uh, suntem în continuare într-o situație de continuare a discuțiilor. Ne-am uh, acordat mai mult timp pentru ca să discutăm acest subiect cu președinția bulgară. Iată, deci, cam aceasta este situația în ceea ce privește revizuirea directivei uh, carcinogene. În uh, legătură cu termenele, raportorul este aici, cred. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru munca lor intensivă și productivă la acest raport. După cum spuneam și acum ceva timp, președinția bulgară a fost extrem de proactivă, a înaintat raportul nostru la Consiliu. Noi am reușit împreună să facem un pas mai departe către o cooperare mai strânsă dintre Parlament și Consiliu în pregătirea documentelor finale. Între timp, secretariatul și cu mine ne-am uh, întâlnit cu IMCO și cu uh, alte foruri și, uh, bul- com- și președinția bulgară care a prezidat uh, această reuniune și a prezentat uh, poziția noastră pentru ca să poată să fie luată în calcul pentru discuția finală de la Consiliu a fost uh, a fost, acesta a fost un lucru foarte bun. S-a uh, consultat uh, Consiliul cu Parlamentul um, și cu Comisia, mai multe elemente au fost incluse în textul final, așa cum a fost el trimis de la COPER la Consiliu joia trecută. Aceasta creează un precedent și, uh, în același timp, o bună practică pentru viitor. Consiliul EPSCO va adopta liniile directoare în acest uh, joi, pe 21, ca parte din exercițiul semestrului european. Pot să vă spun ce am obținut. O serie de propuneri uh, sunt uh, conținute în textul final, nu toate sunt la fel de puternice cum ne-am fi dorit, dar totuși este un pas foarte important înainte. Ieri v-am trimis informație despre textul final pe care l-am primit de la Consiliu, așa că aș vrea să subliniez numai anumite puncte principale. În primul rând, Amendamentul important 12 cu privire la îmbunătățirea cooperării între Parlament și Consiliu, textul final este următorul. Se susține dialogul între Parlament, Consiliu și Comisie, mai ales în ceea ce privește liniile directoare cu privire la politicile de ocupare ar trebui să fie, ocupa, să fie menținute. Nu e la fel de puternic ca propunerea noastră inițială, dar este un pas înainte important care, a, care ia la cunoștință și salută toate eforturile făcute de către Parlamentul European uh, și toate progresele făcute în cadrul președinției bulgare. Apoi, linie directoare 5, aliniatul 1, um, măsurile de, antre- de îmbunătățire a climatului de antreprenoriat, măsurile de educație au apărut în textul final, de exemplu principiul învățării pe toată durata vieții eh, și oportunități egale, uh, educație pentru uh, copii preșcolari, dar și uh, oportunități egale pe piața muncii. Al patrulea punct Aliniatul 5, uh, aliniatul 6, uh, aliniatul 6 uh, punctul 5, acesta nu este la fel de puternic cum am propus noi, dar este în continuare un pas important înainte. În ceea ce privește echilibrul între familie, viață privată și muncă, aceasta apare în textul final. Dar cel mai important pentru mine și cel mai dificil punct în același timp este chestiunea legată de pensii. Am avut foarte multe discuții pe acest subiect cu reprezentanții Consiliului și uh, ai Comisiei, ceea ce a dus la rezultate concrete. În text am uh, spus că pensia trebuie să fie un venit adecvat, decent. În ceea ce privește aspectele legate de vârsta de pensionare, ele au fost tăiate de către comisie din text și pot să vă spun cum arată textul final. Se spune se vorbește de vârsta eficientă de pensionare care trebuie să fie parte din strategiile de îmbătrânire ale țării respective. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu foarte mult. Aș vrea să vă spun că în această după-amiază vom avea 15 vizitatori invitați de doamna Melan care se vor alătura reuniunii noastre și, de asemenea, în această după-amiază vom avea invitații domnului Rofa Didier, și anume Uniunea uh, Provențală din Prov Provence a persoanelor uh, cu deficiențe de vedere și uh, de asemenea și invitația doamnei Moran Chartier în această dimineață. Aș vrea să avansăm acum, să ajungem la punctul 3 de pe ordinea de zi, accesul la protecția socială a lucrătorilor și a liber profesioniștilor. Și vreau să dau cuvântul imediat 5 uh, minute doamnei Carla Pereira, care este șefă de unitate la Direcția Generală Modernizare a Sistemelor de Protecție Socială. Mulțumesc, domnule președinte! Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc uh, pentru oportunitatea pe care mi-ați dat-o pentru ca să discutăm despre accesul la protecția socială a lucrătorilor. Aceasta este o propunere a Comisiei care a fost prezentată în contextul pachetului de echitate socială din martie anul acesta și sperăm că este un răspuns la unele din îngrijorările pe care le-a adresat această comisie și Parlamentul în raportul pe care l-ați pregătit cu privire la pilonul european al drepturilor sociale, în care dumneavoastră, ca și comisie, ați subliniat importanța extinderii protecției sociale și către noile forme de muncă. Această recomandare este propunerea Comisiei pentru ca să răspundem la aceste îngrijorări. Ar trebui să vă uitați la această inițiativă ca o inițiativă, la o inițiativă soră față de directiva cu privire la condițiile de lucru previzibile și transparente, pe care înțeleg că o să le discutați mai târziu astăzi. Recomandarea este rezultatul unui proces pe care l-am um, derulat uh, anul trecut. Am avut două, am avut consultări în două etape cu partenerii sociali și am avut și o consultare publică deschisă tot anul trecut. Această recomandare, sperăm noi, um, reflectă îngrijorările tuturor celor care s-au implicat alături de noi în acest proiect. Obiectivele recomandării sunt două, dacă ar fi să fac un rezumat. În primul rând, extinderea protecției sociale către aceia care se află pe piața muncii, dar care din cauza contractelor lor actuale nu au acces la protecția socială, ceea ce înseamnă beneficii de șomaj, pensii, maternitate, um, avantaje pentru concediu de maternitate, de paternitate și, desigur, Acestea fiind spuse, trebuie să ne asigurăm că sistemele de protecție socială sunt sustenabile. E foarte important să înțelegem că din ce în ce mai multe persoane lucrează în aceste noi forme de lucru, în aceste noi contracte și sau uh, în alte forme pur și simplu de muncă și deci că dacă nu avem sisteme de contribuție foarte bune, atunci uh, tot sistemul poate să fie periclitat. Ne bazăm pe articolul 153 și 352 din tratat atunci când vrem să um, ajustăm aceste aspecte și uh, în ceea ce privește principiul de subsidiaritate pe care îl susține de asemenea tratatul, noi considerăm că Recomandarea aceasta lasă statelor membre deciziile importante în ceea ce privește felul în care trebuie să fie ajustate aceste drepturi propunerea nu face propuneri despre recomandări despre finanțarea sistemului, despre cum ar trebui statele membre să finanțeze sistemul, despre combinația schemelor diferite și um, despre nivelul de protecție. Aceste elemente sunt și ele foarte importante, desigur, dar sunt lăsate la îndemâna statelor membre pentru că și ele au competență la acest nivel. Recomandarea acoperă, în ceea ce privește protecția socială, șase tipuri de protecție, uh, sănătate, beneficii de concedii de maternitate, paternitate, șomaj, uh, vârstă, deci pensii, beneficii cu privire la accidentele de muncă sau uh, ocupaționale sau invaliditate și remunerația de invaliditate. În ceea ce privește domeniul de aplicabilitate ne ocupăm de toți lucrătorii și de cei independenți sau liber profesioniști. Avem patru elemente principale recomandare. Recomandarea cere statelor membre să se asigure că există o acoperire obligatorie a protecției sociale um, pentru toți lucrătorii, deci o acoperire cu protecție socială, așa cum am spus, cere statelor membre să se asigure de o acoperire obligatorie pentru liber profesioniști în toate aceste domenii cu excepția um, avantajelor și uh, alocațiilor de șomaj, unde am uh, ales un, o abordare pe bază voluntară. Scopul recomandării este și să ne asigurăm că drepturile pe care le dobândește cineva în domeniul protecției sociale se pot transfera de la un loc de muncă la altul. Deci avem și elemente uh, în recomandare despre transferabilitatea drepturilor sociale. Regulile care guvernează în momentul de față drepturile și uh, ceea ce primesc respectivii sunt uh, gândite așa încât să nu uh, pună piedică niciunei forme de uh, ocupare, de, de muncă. Uh, ne asigurăm și că um, să fie de informații întotdeauna disponibile pentru cetățeni despre obligații și despre drepturile lor în domeniul drepturilor sociale. Aș putea să um, intru mult mai în detaliu, dar cred că o să rămân aici pentru că mă opresc aici pentru că am uh, epuizat cele 5 minute, domnule președinte. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, în numele PP, poate vrea domnul Becker să ia cuvântul din partea PPE. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Permiteți-mi să îi mulțumesc în primul rând uh, reprezentantului Comisiei pentru această întrebare. PP-ul ar vrea să mai propună două lucruri în plus. În primul rând, Dat fiind faptul că această propunere va afecta cu precădere micro-întreprinderile și IMM-urile, cum anume vrea să se asigure Comisia că recomandarea nu va uh, constitui o povară disproporționată asupra acestora? În evaluarea de impact a Comisiei se spune clar că micro-întreprinderile și IMM-urile sunt cele mai afectate acesta este motivul pentru care ne dorim să se răspundă la această întrebare. În al doilea rând, vreau să știu dacă propunerea ține cont de diferitele sisteme naționale de protecție socială și viabilitatea financiară a acestora. E un punct relevant uh, pe care trebuie să-l abordăm în această întrebare orală pentru a avea într-adevăr o imagine de ansamblu. Și încă un aspect, trimiterea la pilonul uh, de drepturi sociale care e mai cuprinzător și acoperă toate elementele din această întrebare orală. Deci ar trebui să ștergem referința la rezoluție, deoarece pilonul de drepturi sociale nu are nevoie de o trimitere la o rezoluție. Deci dacă ne referim la acest pilon atât de important, mulțumesc. Domnul Sergio Gutierrez Prieto pentru SND. Mulțumesc, domnule președinte, și eu uh, le mulțumesc reprezentanților Comisiei Europene pentru intervenția din această dimineață. Trebuie să fim conștienți de faptul că acesta este un subiect crucial pentru viitorul Uniunii Europene. Vorbim de fapt despre cum redistribuim bogăția sau cum vom încerca să menținem în continuare elementele esențiale care ne diferențiază de orice altă regiune sau zonă economică din lume, și anume modelul nostru social, uh, redistribuirea bogăției și a creșterii economice. De asemenea, cum vom, reduce să, cum vom reuși să reducem inegalitățile, cum putem avea o coeziune socială. Am văzut că în timpul crizei prăpastea între cei care uh, sunt avuți și nevoiași s-a tot adâncit. Și asta din două cauze principale. În primul rând, locurile de muncă mm, au avut de suferit din punct de vedere calitativ. De multe ori și salariile s-au redus pentru a putea ieși din criză Practic, în toate țările UE s-a întâmplat asta și, în al doilea rând, transferurile sociale, redistribuția, mă scuzați, prin protecția socială, de asemenea s-a a avut de suferit, a fost uh, redusă. Prin urmare, e nevoie de un sistem care să-i uh, mențină în continuare pe cetățenii implicați în societatea democratică. E nevoie de acces la instituții publice prin niște politici de redistribuire a bogăției. În recomandarea comisiei, recomandare care vine în urma angajamentului politic uh, luat de toate statele membre, de șefii de stat, de membri, de parlament și de comisie la summitul de la Göteborg de anul trecut. A fost atunci un angajament oficial, ni l-am luat um, împreună, deci pentru a asigura aceste șanse prin intermediul pilonului social. Deci nu e posibil ca această recomandare să fie doar o declarație de bune intenții trebuie să transpunem în practică. Și de aceea recomandările nu sunt uh, cel mai bun instrument. Din punct de vedere juridic nu sunt obligatorii și nici măcar din punct de vedere politic nu sunt un instrument care să uh, ne ajute să punem în practică asta. Nu e prima recomandare. În 1992 Comisia Europeană a făcut o recomandare tuturor statelor membre și după 26 de ani nu am reușit să punem în practică modelul social așa cum l-am conceput uh, noi instituțiile europene. Deci trebuie să trecem de la recomandare la decizii, la directive, pentru a crea un soclu comun de drepturi sociale pentru toate statele membre. Ehm, e vorba de calitatea locurilor de muncă și de protecția socială pe care vrem să le oferim societatea noastră. Deci e un mesaj de speranță pe care vrem să-l transmitem cetățenilor care au suferit mult în ultimii 10 ani de criză economică. Avem obligația politică și chiar morală să le putem garanta un viitor cu șanse mai egale. Deci noi sprijinim textul comisiei. Nu înțelegem intenția PP-ului care vrea să adreseze noi întrebări pentru a reduce din însemnătatea politică acestei recomandări. Eu cred că e important ca fiecare etapă ulterioară să fie un angajament pentru a avea o societate mai, mai dreaptă, uh, mai redistributivă, cu șanse mai egale. Doamna McIntyre. Mulțumesc, domnule președinte. nu va putea veni aici, eu vorbesc în numele ei. Multe întrebări, multe aspecte se reflectau în uh, întrebarea aceasta. Acum, în ceea ce este propunerea pentru accesul la protecția lucrătorilor și a liber profesioniștilor, deci se spune că statele membre sunt uh, instanțele, sunt mm, cele care trebuie să ia aceste hotărâri legătură cu accesul la protecție socială a lucrătorilor și a uh, celor care au noi forme de ocupare. Știm că sistemele de protecție socială sunt diferite funcție de context, de cultura din domeniu. Deci această diversitate e valoroasă. Companiile se pot ad- adapta constant la mediul economic um, care e în schimbare și această diversitate asigură și atractivitatea diferitelor forme contractuale. De aceea am vrea să știm ce crede Comisia în legătură cu opțiunile care rămân la latitudinea statelor membre în acest domeniu. Și ce crede Comisia în legătură cu faptul că în statele membre există um, o mare diversitate în ceea ce privește formele de angajare? Le privește cu ochi buni sau nu? Mulțumim. Pe domnul Calveș Albon din partea ALDE nu-l văd în sală. Mai dorește cineva să intervine? Acum, grupul GUE. Domnul Liliaric, nu. De la Verzi? Doamna Jean Lambert, nu, nici dumneavoastră. EFTD? Laura Igea, Doamna Lalande sau domnul Marta de la NF? Domnul meu la uh, e blocat despre aeroport încoace. Bun, atunci votul la Nemplă va avea loc pe 11 sau 12 iulie și în plenară dosarul va ajunge în septembrie 2018. Deci iată ce am avut de spus în legătură cu acest punct. Si vous On peut, comme on a minutes devant nous, si la Commission la... Dacă Comisia Europeană um, dorește să intervină, avem un mic răgaz acum de 2-3 minute, deci dacă doriți să ne dați un răspuns acum, aveți cuvântul. Mulțumesc. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru interesul pe care l arătați față de această recomandare. Uh, dragi colegi, v-aș ruga totuși să ascultați răspunsurile comisiei. Mulțumesc! Aș vrea să-i mulțumesc acestei comisii pentru interesul pe care îl arată față de această recomandare. Bineînțeles că au loc acum discuții la Consiliu și contribuția Parlamentului într-adevăr e foarte utilă în acest context. Acum, referitor la chestiunile abordate. Comisia, cu mare plăcere, va răspunde ulterior la întrebările Parlamentului și din punctul nostru de vedere, diversitatea sistemelor de protecție socială e o plus valoare în Uniunea Europeană și sperăm ca și în recomandare să se sprijine această diversitate, însă pe de altă parte trebuie să ne asigurăm că toată lumea, toți cetățenii toate statele membre au aceleași șanse de a se bucura de protecție. Într-adevăr, uh, cetățenii sunt în miezul acestei recomandări și cred că sunteți de acord că modul în care sunt finanțate sistemele și sunt organizate va fi la latitudinea statelor membre odată ce vor pune în practică această recomandare. Mă opresc aici. Merci. Mulțumim încă 2-3 minute pentru voturi. Ok, donc en termes de, de procédure... Pour... În ceea ce privește procedura, vom începe cu un prim vot cu privire la mandatul pentru dialog, bugetul pe 2019. Deci primul vot, mandatul pentru trialog, bugetul pe 2019 după care vom avea un al doilea vot, deoarece anumite grupuri au cerut să fie retrase punctele 5 și 6 de pe ordinea de zi, deci vom vota să vedem dacă suntem de acord să retragem aceste puncte de pe ordinea de zi. Va fi un vot electronic. În funcție de rezultatul acestui vot, vom trece la votul uh, celorlalte puncte. Deci iată cum se va desfășura procedura. Acum aștept ca toată lumea să ia loc. carte cartes vote dans la petite machine. Voilà, et donc je vous propose de commencer. Euh, Vă propun să începem. 2019, euh, mandat pour... Deci bugetul pe 2019, mandatul pentru trilog. Doamnă Regner, doriți să luați cuvântul. Um, am o întrebare, domnule președinte, pentru ca să precizăm ce ați spus dumneavoastră. Despre ce votăm acum concret și cum este formulată întrebarea pentru vot? Sau care e avizul? Sau ce votăm? Și care e întrebarea pe care, la care răspundem? Pentru că formularea e foarte importantă pentru ca să știm cum ne comportăm la vot. Donc, premier, mais ça, je pense que ça ne pose aucun problème. Deci vom vota întâi mandatul pentru trialog, bugetul pe 2019, aici e clar, după care vom avea un al doilea vot pentru a ști dacă dăm sau nu curs cererii făcute de anumite grupuri de a retrage de pe ordinea de zi punctele 5 și 6. Deci vom vota dacă suntem pentru retragerea acestor puncte sau împotrivă. Deci cei care vor vota da își doresc să fie retrase aceste puncte de pe ordinea de zi, cei care vor vota nu vor fi pentru menținerea acestor puncte. Dacă există o majoritate pentru a le menține, vom vota aceste două rapoarte. E clar acum? Nu. Care sunt urmările? Obiectivul nostru este să se ajungă în plenară, nu? Dacă se votează retragerea, nu vor merge în plenar. Dacă votăm împotriva retragerii, textele ajung în plen. Ah, am înțeles mai clar. Oui, oui, il faut voter. Bien entendu, il faudra le vote. Hein? Et si on le retire à l'ordre du jour, c'est retiré. Oui, monsieur Lavrieux. Domnule Lavrieux. Domnule președinte, E important ca toată lumea să asculte cu atenție. De, nu, primul vot nu e important, la bugete face cineva ce vrea, dar la al doilea vot. E doar o problemă de procedură. Ne putem exprima doar pe formă și nu pe fond. În ciuda acestui vot pe procedură, am putea avea mari probleme de fond ulterior, deoarece dacă retragem aceste două puncte de pe ordinea de zi, indiferent de ce cred în legătură cu aceste texte, niciun deputat nu își va mai putea exercita dreptul uh, inalienabil, uh, procedural de a înainta amendamente la aceste texte. Deci, indiferent de apartenența deputaților la delegațiile naționale, indiferent uh, din ce grup politic fac parte deputații, Există un lucru de care niciun deputat nu poate fi privat. E funcția în sine a parlamentarilor posibilitatea de a face amendamente în comisie sau în plenară dacă, bineînțeles, se întrunesc toate condițiile necesare pentru a face acest lucru. Dacă nu mai putem face amendamente, nu mai suntem deputați. Deci, pentru mine, a retrage aceste două puncte de pe ordinea de zi, acum că suntem pentru sau împotriva textului, asta chiar nu contează. Închei, domnule președinte, însă cred că e important să știm clar, să ne exprimăm clar în legătură cu acest subiect. Eu uh, aș spune că cei care vor să împiedice pe deputați să facă amendamente nu au decât un motiv să o facă. Deci dacă ei cred că au majoritatea, de ce să uh, interzici altor deputați despre care crezi oricum că sunt minoritari să o facă? De ce nu putem să dezbatem asta în plenară? Sunt niște subiecte atât de importante. Acum eu vă spun să nu mai intrăm uh, în miezul subiectului. Dacă nu, la 10 nu vom fi votati. Président. Non, il y a beaucoup de choses à l'ordre du jour, donc je propose qu'on avance. Donc, en tous les... Eu vă propun să avansăm. În orice caz, procedura și votul sunt uh, clare. Deci începem întâi cu amendamentul 1 la bugete. Primul vot. Împotrivă. Respins. Amendamentul 2. Două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. s-a acceptat. doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abține, respins. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abține, respins. Compromisul A. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendam compromisul C. Pentru. Compromisul C. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Se adoptă. 37 pentru, 7 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări raportorului. Raportoare, mă spuneți. Acum, votul de procedură. Deci, ca să spun clar, avem punctele 5 și 6 pe ordinea de zi, repet, există o solicitare din partea anumitor grupuri de a retrage aceste puncte de pe ordinea de zi. Votul de astăzi este un vot electronic, însă nu este nominal. Deci votează cei care sunt pentru retragere și votează nu cei care sunt împotriva retragerii. S-a deschis votul. Le vot est clos. S-a închis votul. Et donc, restons avec l'ordre du jour tel qu'il était. Deci rămânem cu ordinea de zi așa cum a fost ea stabilită înainte. Primul vot. Cu privire la detașarea conducătorilor auto, deci, ca să fiu foarte clar, anumite amendamente pe care le-am înaintat au fost reluate de Comisia de Transporturi, deci nu există niciun motiv pentru a le relua aici în timp. Alte, între, în schimb, alte amendamente au fost incluse în amendamentele de compromis ale Comisiei TRAN, deci nu va avea rost să ne mai pronunțăm, însă alte amendamente nu au fost reluate și aveți lista de vot. Amendamentele 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, de la 18 la 41, respectiv 43. Deci votul de astăzi este un vot electronic. Deschidem votul. S-a închis votul. Douăzeci nouă pentru, 18 împotrivă. Cel de-al doilea vot, timpii de condus driving time. Aceeași procedură, avem uh, anumite amendamente care au fost reluate în compromis, altele care sunt, deci noi acum votăm în, în legătură cu amendamentele 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. S-a deschis votul. S-a închis. se adoptă 32 de voturi uh, pentru 16 împotrivă. Vă mulțumesc, se încheie votul de astăzi. Trecem acum la punctul 7 de pe ordinea de zi. E raportul domnului Calve Chambon. O să aștept 2-3 minute pentru ca cei care vor să părăsească sala să o facă în liniște. Ok. S'il vous plaît, merci pour les... Mulțumesc foarte mult. Le mulțumesc colegilor să părăsească sala în liniște și trecem acum la transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în UE. Și am să-i dau cuvântul domnului raportor, domnul Calveșambo. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, am să vă prezint uh, în mod uh, oarecum general care este punctul meu de vedere la acest dosar un dosar care mi se pare foarte important. Este vorba de transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă. Textul pe care l-ați văzut dumneavoastră și la care ați prezentat amendamente, vă rog să-l considerați ca un prim proiect, un text uh, cu totală flexibilitate, față de eventuale modificări și îmbunătățiri pe care le puteți aduce dumneavoastră. Abordarea mea a fost una care se centra pe cele trei obiective principale ale acestei directive a Comisiei. În primul rând, Obiectivul care mi se pare unul dintre cele mai importante este faptul că această directivă pur și simplu există. Și din acest punct de vedere, dacă ținem cont de munca care ne așteaptă împreună, pot să vă asigur că voi face toate eforturile cu putință și voi da dovadă de uh, absolută flexibilitate, uh, uh, nu voi ține cont de niciun fel de ideologie sau poziție părtinitoare, pentru că mi se pare foarte important pentru Europa, pentru alegerile care ne așteaptă și pentru noi toți la nivel transversal, ca acest uh, proiect care a, a luat uh, o turnură deosebită după pilonul social să uh, se reflecte în uh, Uh, mandatul actual, pentru că nu știm ce se va întâmpla în mandatul viitor. În felul acesta vom fi reușit să lăsăm o structură minimă în picioare pentru cetățenii europeni. Deci, primul punct care mă interesează este aceea de a avea o deschidere totală. Am vizitat uh, multe state europene și, bineînțeles, sunt deschis să discutăm împreună tot ce este inclus în acest text. Plecăm de la ipoteza că dorim un cadru cu drepturi minime pentru cetățenii europeni, pentru că uh, toți cetățenii europeni fie sunt lucrători în activ, fie se pregătesc să intre pe piața muncii, fie au fost lucrători și toate acestea au consecințe directe asupra vieților. Deci vorbim aici despre un cadru de condiții minime pentru cetățenii europeni. O a doua abordare importantă din punctul meu de vedere, care poate e mai puțin vizibilă, este acela de a introduce uh, condiții egale pentru toată lumea care să fie garantate pe această piață unică. Cred că există aici o atitudine destul de greșită uh, agresivă față de conceptul de mobilitate și aceasta ar duce la sfârșitul Europei și pe lângă această atitudine agresivă față de mobilitate se încearcă la ora actuală se uh, vorbește și de costurile uh, forței de muncă, costurile salariale și toate acestea practic uh, nu sunt deloc uh, echitabile și uh, nu uh, ne permite să ajungem la o adevărată convergență în rândul cetățenilor. Cred că pentru a evita toate aceste tendințe, ar trebui să avem un sistem de reguli complet uh, echitabile, astfel încât concurența să nu se facă niciodată în temeiul drepturilor lucrătorilor. Bineînțeles, costurile vor fi diferite, fiecare stat membru va trebui să reacționeze și poate va trebui să mm, recurgă la solidaritatea europeană, la măsurile care sunt necesare, dar nu putem permite să se facă concurență pe uh, drepturile de bază ale lucrătorilor. Deci a fi cetățean și a fi lucrător în Europa uh, reprezintă acest standard de minimis și după aceea vedem ce putem face. Mi se pare un punct esențial și uh, va trebui să consensuăm această bază minimă, aceste standarde minime, uh, care, bineînțeles, uh, vor ține cont de circumstanțele uh, atenuante, ca să zic așa, de ce se întâmplă pe fiecare piață a muncii în fiecare stat membru. La un moment dat, după ce vom fi trecut de aceste condiții minime, de aceste drepturi minime la nivel european, vom ajunge la un punct în care se va ajunge la o descentralizare a deciziilor, la o anumită subsidiaritate, pentru că, bineînțeles, dacă lucrezi în Extremadura, nu-i tot una cu a lucra în Turcu, în Finlanda și vă spun asta din, în cunoștință de cauză. Condițiile meteorologice și multe altele sunt diferite. Deci, iată, implementarea acestor standarde va fi făcută în funcție de circumstanțele locului respectiv, dar drepturile trebuie să fie garantate și aceleași. Al treilea punct, al treilea obiectiv esențial al acestei directive și acesta este extrem de important pentru mine și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a lucra împreună, este că această directivă are intenția de a oferi niște drepturi minime, protecție minimă pentru toate tipurile noi de muncă care există acum și care uh, nu există, dar care vor veni în curând pentru că tehnologia avansează foarte rapid. Mă gândesc aici uh, la lucrătorii din siderurgie, uh, lucrătorii la cerere, lucrătorii așa numiți de tip voucher, lucrătorii de pe platforme digitale și mulți alții uh, pe care nu îi cunosc pe toți, pentru că nu dorim o listă exhaustivă, dorim doar un cadru potrivit pentru toate aceste modalități de muncă și pentru noile uh, modalități contractuale care există sau ar putea exista. Pentru că, indiferent de tipul de contract, dacă există o dependență economică față de organizație și dacă există o relație de supunere din punctul de vedere al timpului de lucru, atunci trebuie să se garanteze aceste drepturi indiferent unde te afli în Europa. Dacă e un punct la care nu sunt dispus să cedez prea mult, este acesta. Dacă ne gândim la aceste noi categorii de personal, aceste noi modalități de muncă, cele pe care le cunoaștem și care vor veni pe viitor, dacă acestea nu sunt incluse în această nouă directivă, atunci eu nu voi semna Uh, acest raport. Este uh, singurul uh, punct, vă spuneam, la care nu sunt dispus să cedez. Este un adevărat obiectiv. După aceea va trebui să vedem cum ajungem la un acord, cum implementăm aceste condiții și așa mai departe. Toate celelalte aspecte pot fi negociate. Iată uh, propunerea mea. Uh, de când uh, am prezentat acest prim proiect, m-am întâlnit cu mulți oameni în multe țări și cel mai important pentru mine este să nu ne blocăm, să mergem mai departe și să implicăm pe toată lumea pentru a ajunge la cea mai bună soluție. Bineînțeles, nicio soluție nu poate fi perfectă, după cum știm. La acest prim text am uh, propus deja câteva amendamente. Este un prim document care se va îmbogă îmbogăți pe viitor, uh, în urma comentariilor pe care le veți face astăzi și prin toate comentariile pe care le primesc de la colegii mei. Deci, dacă împărțim acest uh, document în trei, aș spune că avem trei axe principale. În primul rând, drepturile din acest punct de vedere, drepturile uh, pot fi negociate pentru că totul uh, este flexibil și putem ajunge la o soluție de echilibru în ceea ce privește drepturile minime. Da. Drepturile de informare și aici la fel, se poate negocia. Dacă trecem la implementare, aici cred că va trebui să lucrăm din greu pentru a ajunge la un echilibru între principiul de subsidiaritate și această obligație inechivocă a Europei de a avea un cadru precis. Și adevărul este că principala problemă cu care m-am confruntat și cu asta închei, domnule președinte, este cea a definiției și din acest punct de vedere, cred că există soluții, putem lucra pentru a le găsi, dar din punctul meu de vedere, problema nu e neapărat uh, să vedem dacă suntem legiuitori demn, uh, dacă textul este potrivit sau dacă sistemul este potrivit pentru dreptul natural sau nu. Pe mine ce mă interesează este domeniul de aplicare al acestei directive. Dacă facem efortul pentru a ajunge la acest domeniu de aplicare, um, care este obiectivul principal, atunci consider că până și această mare problemă a definiției se poate rezolva. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din partea grupului PP. Domnul Radke. Domnule președinte, stimate domnule raportor, dragi colegi, vă mulțumesc în primul rând pentru efortul pe care l-ați depus. M-am uitat la proiectul de raport uh, foarte atent și aș dori să-i mulțumesc foarte mult raportorului pentru că dumnealui nu a schimbat direcția importantă în care trebuia să meargă această directivă. Pentru mine, ca raportor din umbră, este foarte corect că nu a schimbat intenția ei pentru că noi acum, legislatorul, putem să reacționăm la schimbările fundamentale care au apărut pe piața muncii în ultimele 25 de ani. Adică putem să reacționăm nu numai la anumite piețe naționale, ci putem să reacționăm la piața europeană. Noi, legislatorul, nu trebuie doar să ne bucurăm de locul nostru călduț în lojă, ci tocmai trebuie să ne uităm că de multe ori lucrătorii, angajații sunt cei care trebuie să sufere consecințele diferitelor erori. Eu zic că în, în principiu acest raport merge în direcția corectă. Aș vrea totuși să ridic câteva puncte la care nu sunt foarte sigur dacă mergem în direcția corectă sau dacă ne facem eventual uh, singuri probleme. Aș dori să încep cu efectul juridic al definiției lucrătorului din uh, directivă. Până acum, mie nimeni nu mi-a putut da un răspuns care să se bazeze pe un temei juridic ca, uh, la întrebarea care este implicația juridică a acestui concept. Pentru că conceptul de, angajator, de angajat în uh, Republica Federală Germană este reglementat de lege, dar în uh, legislația care derivă din Constituție, mai avem și altă definiție a angajatului și aș fi vrut să știu ce se întâmplă cu definițiile acestea diferite și cum uh, facem să înlocuim uh, până la urmă elementele care sunt diferite. Um, pentru mine, momentan, nu există încă un răspuns la această întrebare. Eu vin din uh, mediul sindicatelor și m-ar interesa să avem o definiție foarte clară înainte să mergem spre cuțitul deschis. Uh, un alt punct important care e foarte pertinent la extinderea catalogului, de exemplu, cu privire la drepturile de informare al fiecărui lucrător. Pentru mine este evident că o extindere cu privire la dreptul la informare trebuie să aibă loc. De exemplu, uh, care este lungimea perioadei de probă, în ce context se pot face ore suplimentare, sunt remunerate sau nu. Toate acestea sunt chestiuni evidente care ar trebui să fie cunoscute și mi se pare trist că mai trebuie să reglementăm așa ceva prin legislație. Dacă ne uităm la întregul catalog, probabil că ar fi bine să facem o schimbare majoră. Întrebarea e dacă putem să cerem toate aceste lucruri încă din prima zi sau nu putem eventual să facem o diferențiere, să spunem că există anumite informații cheie în ceea ce privește remunerația sau în ceea ce privește orele suplimentare care trebuie să fie, de exemplu, prezente încă din prima zi și informații cu privire la formarea profesională la care am putea să facem o diferențiere și să spunem că ele pot fi furnizate în perioada acutare de timp după aceea, nu neapărat din prima zi. Aceasta ar fi pentru mine o întrebare la care eu zic că în cadrul negocierilor am putea să revenim și trebuie să clarificăm definițiile. Trebuie însă clarificat direcția în care trebuie să meargă această, acest catalog e clară. Întrebarea e cum facem lucrurile din punct de vedere organizatoric. Cu siguranță s-ar putea să mai uh, găsim compromisuri. În ceea ce privește aspectele juridice, întrebarea concretă care se pune aici este ce se întâmplă dacă am uh, un uh, contract de muncă part-time care nu este încă de la început uh, codificat prin legislație, ce se întâmplă în acest caz în relația de muncă dintre cei doi, între angajat și angajator. Eu zic că aici mai trebuie clarificate puțin lucrurile, a fi nevoie să ne uităm și la dreptul național din fiecare țară. Și dacă îmi permiteți o ultimă idee care pentru mine e de asemenea esențială, și anume, eu zic că în această directivă ar trebui să ne uităm la importanța partenerilor sociali. Nu se poate ca contractele tarifare să fie împiedicate de către această directivă. Pentru mine e clar că ceea ce convin partenerii sociali e cel mai important. Acolo s-au așezat aceia la masă care știu cel mai bine despre ce e vorba. Ceea ce facem noi la nivel european nu poate decât să fie o plasă de siguranță, o, o soluție la nivel mai mare. Mulțumesc! În numele SD, domnul uh, Jordi Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc raportorului pentru munca făcută în ultimele săptămâni uh, sau chiar în ultimele luni pentru un dosar care ni se pare și nou absolut esențial. Suntem de acord cu foaia de parcurs pe care a prezentat-o asta și pe care o dezbatem acum. În primul rând, este vorba aici de un text pe care ar trebui să-l adoptăm în cursul acestui mandat, mai ales dacă ținem cont de faptul că acest instrument legislativ este unul din cele care reflectă direct pilonul drepturilor sociale. În al doilea rând, ar trebui să se reînnoiască cadrul minim al drepturilor muncii la nivel european, lucru care nu s-a schimbat în ultimii 15 ani. Deci, iată, avem aici în față o directivă din anii 90 care trebuie modificată și, în al treilea rând, trebuie să ținem cont de schimbările profunde realizate pe piața muncii, uh, problema uh, activității sezoniere, uh, problema locurilor de muncă care sunt difuminate, relațiile de muncă care nu sunt foarte clare între angajator și angajat, drepturile aferente, problema negocierilor colective și problema principală este că acest instrument se utilizează tocmai pentru a aborda aceste schimbări și pentru a coordona aceste relații de muncă. Aș dori însă să intru acum în câteva detalii. În primul rând, elementele pozitive care apar în această propunere a raportorului și ulterior uh, câteva elemente pe care ar trebui să le discutăm între noi în următoarele săptămâni. În primul rând, ni se pare o idee foarte bună această legătură directă cu pilonul social. Raportorul uh, cere de asemenea o mai mare clarificare în ceea ce privește informațiile uh, pentru asigurările sociale și registrul obligatoriu și ni se pare că ar fi bine să se menționeze aici uh, și contractele cu zero ore de muncă. Este un element care cred că trebuie să fie subliniat aici. De asemenea, este bine că se menționează și organele de inspecție a muncii la nivelul statelor membre, cele care sunt mm, responsabile de implementarea legislației în domeniul uh, muncii. Suntem de acord și cu îmbunătățirile aduse în ceea ce privește informația în scris și online faptul că se limitează uh, munca în paralel și uh, nevoia de a apela și la interlocutorii sociali pentru implementarea directivei. Iată un element uh, nou și, în general, elemente noi care vin cu propunerea Comisiei și cu care suntem de acord care sunt acum elementele de dezbătut, uh, dacă ținem cont și de comentariile făcute de colegul uh, nostru de la Partidul Popular și sunt de acord cu multe dintre ele. Bineînțeles, ne vom centra probabil pe dezbaterea definiției. În primul rând, se pune întrebarea de ce avem nevoie de o definiție europeană și aici cred că ar trebui să precizăm că există deja o definiție europeană a lucrătorului, lucru care se vede în jurisprudența europeană. Pentru legislația europeană există deci o definiție a lucrătorului, a angajatului prin jurisprudență. Directiva include însă această definiție și, fiind o directivă care reglementează relațiile de muncă, asigură practic domeniul de aplicare, deci cine va fi inclus în această directivă și cine nu. Deci dezbaterea noastră nu este uh, cine este inclus în categoria de lucrător, ci certitudinea juridică oferită pentru acest domeniu de aplicare și capacitatea de implementare pe care ne-o dorim pentru directivă. Deci nu e neapărat o dezbatere legată pur și simplu de definiție. Miza este cu totul alta. Dorim să vedem cine va intra, cine va fi acoperit de această uh, directivă și ce capacitate de implementare vom avea. Pentru că definiția uh, de angajat uh, Bineînțeles, există fiecare legislație națională o contemplă și acest lucru nu se va schimba. Există de altfel o definiție care a fost dată de tribunalele europene în acest sens. Aș mai adăuga câteva comentarii. În primul rând, considerăm că nu ar trebui să există excepții pentru implementare uh, pentru IMM-uri sau uh, serviciile publice. E bine să existe o legătură între informații referitoare la drepturile minime, probabil că acestea ar trebui întărite. Trebuie să vorbim și de problema uh, contractelor sezoniere excesive, uh, se ține, trebuie să țină cont de un element absolut esențial în relațiile de muncă, cel puțin în anumite state membre și acesta trebuie întărit și trebuie să ne gândim și la posibilitatea de implementare mai eficientă a directivei, pentru că până la urmă aceasta va face diferența. Dacă tot ceea ce dezbatem astăzi aici nu se poate implementa din punct de vedere real, atunci nu va fi fost bun la nimic. Mulțumesc! Doamna McIntyre, pentru ECR, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau și eu să mulțumesc raportorului pentru acest proiect de raport uh, extensiv. Bineînțeles, uh, munca noastră este una uh, foarte serioasă la acest dosar. Este important să ajungem la un echilibru între protecția drepturilor lucrătorilor și oferirea unui nivel de flexibilitate potrivit pentru mediul de afaceri, pentru ca acesta să fie funcțional și pentru a ne menține în domeniul de aplicare a directivei și a obiectivelor sale. Grupul meu are o serie de îngrijorări pe care am să le prezint, bineînțeles, pe măsură ce vom avansa, iar prioritatea mea este să, se, să ne asigurăm că raportul și amendamentele pe care le voi prezenta să respecte intenția inițială a acestei propuneri, și anume să avem drepturi minime pentru a promova uh, transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în statele membre. În calitate de colegiuitori, cred că e important să ținem cont de faptul că discutăm aici despre drepturi minime care au fost prezentate de directivă și, de fapt, statele membre sunt cele care trebuie să transpună în detaliu această directivă și să se asigure că există o coerență cu legislația națională. Cred de aceea că este important să nu venim cu uh, cerințe prea prescriptive să oferim destulă flexibilitate în această legislație. Bineînțeles, avem nevoie de condiții minime, dar trebuie să asigurăm și un nivel de flexibilitate suficient pentru ca statele membre să uh, poată ajusta aceste cerințe cu obiceiurile uh, existente deja în statul membru respectiv. Și aici mi se pare interesant că Suedia, de exemplu, a prezentat un cartonaș galben la acest dosar. Și nu e vorba aici doar de uh, angajatori pe de o parte și lucrătorii pe de altă parte, uh, pentru că toată lumea este afectată. Și am să vă dau și câteva exemple în ceea ce privește perioada de probă. Intenția comisiei era să se asigure că tranziția spre o, uh, o funcție nouă nu se prelungește prea mult și deci uh, nu introduce prea multă nesiguranță pentru lucrător. Dacă luăm uh, cazul Regatului Unit și al Irlandei, această protecție are de-a face cu, nu cu perioada de probă, ci uh, cu perioada uh, serviciului în continuu. Deci trebuie să nu limităm uh, posibilitatea statelor membre de a legifera și de a asigura protecția necesară pentru proprii săi lucrători. Un alt exemplu atunci când, de exemplu, lucrătorul nu a îndeplinit uh, cerințele necesare pentru perioada de probă și angajatorul ar dori să ofere o extindere a acestei perioade ca o a doua șansă oferită. Iar lucrătorul ar trebui să aibă de ales dacă să accepte sau nu această extensie a perioadei, dacă este în interesul său. Ce vreau să spun este că directiva nu ar trebui să fie folosită ca ocazie pentru a arăta statelor membre ce trebuie să facă, ci să ofere un cadru pentru standarde minime și să respectăm principiul subsidiarității. Am și o îngrijorare legată de articolul 2 și definiția lucrătorului cred că ar trebui să o analizăm cu foarte mare atenție, pentru că toți angajații sunt lucrători, dar nu toți lucrătorii sunt și angajați. Un alt lucru care mă îngrijorează este definiția angajatorului. Propunerea raportorului de a include uh, un text suplimentar aici, incluzând, uh, între ghilimele, toate celelalte entități. Am îngrijorări și cu multe alte articole, de exemplu, articolul 11 referitor la training este uh, un articol uh, foarte succint dar uh, sindicatele piloților, de exemplu, au venit la mine pentru această chestiune pay to fly. Trebuie să ne asigurăm că legislația propusă de noi are consecințele scontate și anume să i protejeze pe lucrători. Voi prezenta, prin urmare, amendamente și aștept uh, să lucrăm la acest dosar împreună. Mulțumesc! Mulțumesc și acum, din partea GUE, este cineva? Se pare că nu. Atunci, domnul Mezerici, din partea verzilor, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului pentru munca excelentă pe care a făcut-o într-o perioadă scurtă de timp. Aș preciza aici că suntem de acord și noi cu foaia de parcurs prezentată. Este important pentru că acest pilon al drepturilor sociale trebuie să se traducă în legislație. Mi se pare că dacă pierdem la acest punct, întregul proiect social este în pericol. Deci îi acordăm importanța cuvenită. Aș mai spune că am analizat intenția și proiectul inițial al Comisiei. Nu avem prea multe de spus uh, din acest punct de vedere, dar uh, colegii mei au prezentat deja mai multe îngrijorări și preocupări. N-am să le repet aici, din partea comisiei. Un element care mi se pare însă important este cel al flexibilității uh, versus securitate. Și aici, drept exemplu, am putea da contractele cu uh, ore zero, care ar trebui pur și simplu interzise. Cred că firmele care nu reușesc să facă profit decât exploatând mm, cetățenii ar trebui să-și găsească altceva de făcut. Aș fi vrut de asemenea să prezint și alte aspecte pe care doamna McIntyre le-a prezentat, cazul Suediei și cartonașul galben. Sunt dezamăgit pentru că cei care doresc o integrare socială a Europei și doresc să se facă progrese pe partea aceasta, trebuie să se lupte nu doar cu cei care sunt centrați mai mult pe piață, ci și cu cei care sunt considerați ca fiind progresiști în Europa și se pare că uh, țările nordice sunt de acord cu mirajul actual al izolării, dar acesta nu funcționează, nu poți să-ți asiguri progresele făcute dacă te izolezi. Aș vrea să uh, prezint și câteva elemente la care vom prezenta amendamente am dorit să se includă uh, și uh, cei care sunt în perioada de training, stagiarii. În această directivă, uh, cred că și ei au interesul și dreptul să fie tratați ca membrii de pe piața muncii, ca actori de pe piața muncii, nu doar uh, uh ca o, un post interimar, practic uh, când sunt în stagiu sunt pe piața muncii și de aceea drepturile ar trebui să li se aplice în condiții egale. În al doilea rând, dorim să întărim uh, poziția partenerilor sociali și să oferim garanții că această directivă va fi implementată și că prevederile vor fi respectate până și în zonele cele mai îndepărtate ale Uniunii. Un ultim punct, ne dorim mai multă solidaritate fără uh, lacunele cu care ne-am obișnuit la astfel de directive și, bineînțeles, vom prezenta amendamente în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc uh, și acum din partea FDD, doamna Egea. Grație, președinte! Mulțumesc, doamna președinte! Mulțumesc foarte mult colegului meu uh, care a făcut această propunere, dar vreau să mulțumesc foarte mult și mai ales pentru tentativa de a concretiza o bază solidă pentru uh, finalul acestei legislaturi, cu o propunere de, de directivă care reușește să pună în bazele a ceea ce până astăzi era doar un conținut foarte bine enunțat, dar care nu era până acum un pilon adevărat al drepturilor sociale, ceea ce va deveni acum. Vreau să mulțumesc foarte mult colegilor. Eu cred că o vas frumos este și mai frumos atunci când este umplut și așa va fi și acesta umplut cu lucruri concrete. În ceea ce privește transparența, mi se pare de asemenea că s-au făcut uh, progrese concrete. Este fundamental și să stabilim o bază minimă a ceea ce ar trebui să fie drepturile lucrătorilor și mai ales să încercăm de acum încolo să fim fermi atunci când vorbim despre acest concept. Din păcate, în continuare nu e destul de multă claritate când se vorbește de aceste concepte. Foarte multe persoane nu se bucură, chiar dacă lucrează, de um, definiția lucrătorilor. Și aș, eu aș zice că dacă începem să punem o bază, este cu atât mai important. Două lucruri sunt foarte importante pentru noi. Pe de o parte, o extindere a evantaiului de drepturi pentru lucrători și apoi de a extinde tipurile de lucrători, pentru că Există foarte multe tipuri de lucrători acum cu uh, digital economy, cu plata, platformele, cu toate noile forme de contracte sau de tipuri de muncă. Eu zic că este momentul să ne referim acum și în Europa la această panoplie și diversitate pentru ca să nu uităm pe nimeni pe drum. Eu zic că ar trebui să stabilim drepturi minime, universale pentru lucrători, dar și protecții adecvate în cazul concedierii. Avem uh, condiții care sunt uh, există, dar trebuie scrise negru pe alb și uh, dincolo de care n-ar trebui să trecem în niciun caz. În ceea ce privește poziția noastră, avem anumite uimiri și anumite indicații pe care am vrea să vi le transmitem mai ales portorului, mai ales în ceea ce privește durata perioadei de probă. Șase luni mi se pare prea lung pentru o perioadă de probă și aici eu zic că ar trebui să încercăm să găsim un punct de convergență între diferitele exigențe. Nevoia de a-i proteja pe toți lucrătorii fie că sunt uh, numiți uh, pe voucher, uh, intermitenți, sezonieri sau cei care și uh, stagiarii sau uh, toți cei care sunt în formare. Eu zic că și aici, de exemplu, pentru un stagiu ucenicie, trebuie să Uh, existe reguli. E important să se stabilească criterii minime care să fie respectate și în cazul lor. Iar lucrătorii de pe platformele digitale, de asemenea, ei nu au de fapt o definiție clară și nu se poate să îi protejăm, nu putem să le protejăm drepturile momentan. E foarte important ca acești lucrători să fie și ei uh, acoperiți de domeniul de aplicabilitate al acestei directive. De exemplu, dacă atunci când am întâlnit cu riders, am avut senzația că și sindicatele în uh, acest uh, punct nu sunt considerați reprezentanții acestor noi categorii de lucrători. E fundamental așadar să vedem care este contribuția sindicatelor. Trebuie să încercăm să facem tot posibilul pentru ca sindicatele să fie reprezentative pentru aceste categorii toate categoriile de lucrători au dreptul la informații uh, transparente și cu privire la durata și condițiile perioadei de probă, ceea ce privește și munca um, extraordinară, munca în afara normei, um, orele suplimentare, contracte ocazionale sau noi uh, tipuri de um, muncă în uh, cadrul economiei gig. Eu zic că este nevoie de o mai bună codificare a acestora pentru că mai ales pentru lucrătorii din uh, așa numita gig economy, trebuie să prevedem momente în care ei să poată să fie detașați, de exemplu, să poată să uh, fie de asemenea și uh, să poată să facă o pauză, de exemplu, uh, de mediul prin care lucrează, cum ar fi, uh, de exemplu, mobilul, pentru că altfel riscă să intre în burnout dacă sunt mereu în uh, conectați cu instrumentul muncilor și riscă să devină după aceea chiar dependenți de această muncă. E foarte important să avem, deci, criterii comune, să, impor- să implicăm aici toate părțile sociale. Eu zic că um, va fi însă la îndemâna statelor membre să respecte uh, anumite criterii pentru că acestea vor fi înscrise în declarația scrisă. Informațiile cu privire la uh, legi și la dispozițiile naționale și la contractele colective trebuie să fie date de către statele membre într-un format accesibil. Sunt de acord cu inversarea sarcinii probei, însă consider că trebuie să existe o perioadă de probă, de tranziție, pentru ca anumite contracte de tipuri mai speciale să fie adoptat, adaptate la această directivă. Mulțumesc. Acum, doamna Mela, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, era de mult necesar să revizuim această directivă cu privire la condițiile de lucru transparente și previzibile, adică tot ceea ce va ține de relația dintre lucrător și angajator uh, prin intermediul unui contract. Într-adevăr, cu toate schimbările din societate, cu robotizare și uh, tot ceea ce se întâmplă ca revoluție pe piața muncii, este necesar acum să adaptăm abordările noastre și din punct de vedere al reglementărilor. Noi nu am vrea ca această nouă directivă să rigidifice noi relații de muncă, atât pentru lucrătorii cât și pentru întreprinderi. Ne gândim aici la IMM-uri mai ales, pentru că ele sunt cele care vor da cele mai multe locuri de muncă. Ne gândim de asemenea și că statele trebuie să găsească soluțiile cele mai eficiente și cele mai adaptate contextului lor. Însă, pentru aceasta, va trebui să ne punem de acord pe definiția lucrătorilor, pe munca dorită și acceptată, dar și pe noțiunea de subordonare. Pentru că noile posturi, așa cum sunt ele astăzi, mai ales pe platforme, uh, fac să dispară complet această noțiune de subordonare și cred că raportorul va face tot posibilul pentru ca să permită clarificarea acestui aspect. Cu atât mai mult cu cât în Franța, președintele Macron, care este un european convins, merge chiar dincolo de texte, le pregătește și a trimis spre vot la Asamblea Națională un statut pentru independenți în cadrul cererilor care au fost făcute de către Uber sau Deliveroo, în care nici măcar nu mai ne aflăm într-un contract, ci un fel de cartă care leagă angajatorul de angajat și care face ca nu mai există până la urmă nici recursul juridic și nici protecție socială și nici cotizație socială din partea lucrătorilor. Pentru că toate aceste persoane care lucrează pe platforme sunt antreprenori și deci plătesc cotizații la nivel individual. Deci sper ca textele franceze să nu vină și ele în Europa și în invers. Trebuie să fim vigilenți și în ceea ce privește funcția publică. Mai precis, personalul în uh, ceea ce privește apărarea națională, pentru că ei sunt apărați de uh, reguli specifice. De asemenea, trebuie să revizuim ceea ce se întâmplă cu lucrătorii detașați, și uh, toate profesiile în care imprevizibilitatea este regula. Nu știu dacă derogațiile uh, vor fi menținute, să vedem ce menține raportorul din ceea ce s-a stabilit. Vom fi vigilenți în orice caz pentru ca toate rezultatele activități, uh, întâlnirilor de lucru care vor veni să nu agraveze precaritatea care acum văd că este pe ordinea zilei, pentru că Estimările arată că între 10 și 30% din locurile de muncă în 10 ani de acum încolo, cele ai, uh, mai ales a lucrătorilor din domeniul, uh, domeniile necalificate sau a muncitorilor și așa mai departe, nu al gulelelor arbe, se, uh, se prevede deci că situația se va agrava și deci că trebuie să luăm măsuri de precauție în amonte prin metode care să fie legate de această directivă. Mulțumesc. Patru persoane doresc să ia cuvântul. Aș vrea, pentru ca să gestionăm bine timpul, colegii, să rog colegii să nu vorbească mai mult de două minute, pentru ca să putem să ascultăm și Direcția Generală a Comisiei și să dăm câteva minute și raportorului în finalul discuției. Doamna Sonder, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc în primul rând raportorului pentru efortul pe care l-a depus în redactarea raportului. Aș vrea și eu să salut faptul că a apărut textul și să spun că ne aflăm într-un context de mutații foarte revoluționare pe piața muncii și trebuie să reacționăm. De aceea trebuie să actualizăm și să modernizăm textele care există în momentul de față. Aceasta merge în direcția pilonului drepturilor sociale și obiectivul nostru este tocmai să aducem mai multă stabilitate lucrătorilor. Eu aș dori să insist asupra necesității, uh, mai ales de a pune în aplicare și la nivel național a unor standarde și pentru aceasta trebuie să fim uh, pragmatici, trebuie să fim cât se poate de apropiați de realitatea IMM-urilor, care reprezintă totuși uh, 99% din întreprinderile din Europa. Aș vrea să insist asupra unui punct uh, pe care l-a evocat deja colegul. E vorba de lista de informații care trebuie oferite, deci informații esențiale, într-un termen foarte scurt de timp. Aceste informații obligatorii trebuie să fie oferite lucrătorilor. Este evident că trebuie să fie așa Însă, consider că, pentru ca să fim mai pragmatici, ar trebui să introducem o diferențiere între informațiile care trebuie date imediat lucrătorilor și cele la care poate să se mai aștepte puțin uh, până la furnizarea lor. De exemplu, despre cum se poate lucra Um, în perioada uh, până când se furnizează aceste informații, care poate să fie o perioadă de două săptămâni. Oricum, eu mă bucur foarte mult să pot colabora cu colegii pe acest text. Domnul Simon. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă spun foarte clar și simplu ceva pe care l-au spus și colegii, de fapt. E vorba de o legislație foarte avansată, și orientată spre viitor, pentru că aceasta înseamnă că și cetățenii care sunt la marginea pieții muncii vor avea un viitor mai solid decât cel pe care îl aveau până acum. Însă, cu toate acestea, propunerea ar putea să fie îmbunătățită. Nu aș vrea să repet toate punctele pe care le-au uh, menționat toți colegii. Vreau doar să vă spun că atât în sectorul uh, public cât și în sectorul privat ar trebui să se aplice anumite reguli. Nu putem să-i excludem pe funcționari. E clar că unele lucruri se aplică mai degrabă la piața privată, dar la contractele pe zero ore, colegii mei uh, de la Verzi au dreptate, trebuie să fie eliminate. Dar în uh, Noua Zeelandă, de exemplu, există un model legislativ foarte bun despre, și se vede cum ar putea fi făcută această um, nouă cum ar fi pusă în aplicare această nouă idee și cum am putea să transpunem și noi această legislație. Și eu recomand, recomand să o punem cu adevărat în aplicare cât de repede. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Thomas Mann are cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Enrique, mulțumesc foarte mult! Eric a spus că dorește să asculte, vrea să găsească soluții flexibile și mulțumesc pentru acest lucru. Am senzația că pe baza dezbaterii pe care am purtat-o până acum, de fapt suntem de acord pe multe puncte. Aș dori totuși să vă mai pun o întrebare. Dacă trebuie să avem definiții la nivel european, deși sistemele de protecție socială sunt diferite în Europa, la întrebarea despre ce am uh, reglementat noi, există deja o sentință din partea Curții Europene de Justiție. De fapt, n-ar fi nevoie de o definiție suplimentară. Dar am senzația în unele state membre că s-a creat impresia că trebuie să se clarifice lucrurile la nivelul uh, Uniunii Europene, ceea ce de fapt nu poate fi pus aplicare în statele membre. Mi se pare important că în ceea ce privește obligația de informare trebuie să se clarifice încă din prima zi cât câștigă oamenii, ce se întâmplă cu uh, reglementarea orelor suplimentare, care, sunt posibilitatea, care este posibilitatea de a lucra în perioade de probă, 3 luni, 6 luni, care este perioada? Probabil că nu există o, o valoare unitară, dar ceea ce e clar este că trebuie să fie clar de la început că o perioadă de probă nu poate să fie prelungită pentru că în perioada de probă lucrătorul nu primește chiar salariul pe care îl merită și nu există nici măcar o garanție că va primi un contract. Deci nu se poate prelungi această situație de precaritate. Trebuie să facem ceva pentru ca să fie interzis așa ceva. Mi se pare important și ca drepturile partenerilor sociali să nu fie puse la îndoială niciodată. Ei sunt cei care pun în aplicare cu adevărat ceea ce este nevoie, ei sunt cei care știu exact la fața locului, au experiența din statele membre ale Uniunii Europene, pentru că știți că situația e foarte diferită. Acestea sunt persoanele la care trebuie spus că încrederea trebuie să rămână ridicată și trebuie să aibă ceva de spus. Mi se pare foarte important să uh, garantăm ca drepturile partenerilor sociali să fie continuate, să fie uh, apărate respingerea contractelor zero ore mi se pare foarte ușor de realizat la noi, din păcate însă realitatea nu ne urmează ideile. De multe ori există state membre care aplică pe bază regulată aceste contracte de zero ore și ar trebui să fie puse pe o listă neagră. Mulțumesc! Vă rog, doamna Viclean. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc foarte mult raportorului. Foarte multe lucruri s-au spus deja, spune doamna Gutland. Avem o declarație importantă din partea lui Marita Ulskog, uh, pe care o înlocuiesc aici și aș vrea să fac o declarație din partea dumneei pentru că eu sunt un coleg uh, suedez. Propunerea Comisiei Europene, spune dumneai, este o legislație foarte importantă, așa cum au spus-o mulți aici. Piața muncii s-a schimbat foarte mult după adoptarea directivei actuale, ceea ce justifică revizuirea directivei acum cu privire la necesitatea de informații. Sunt de acord că noile forme de muncă trebuie să fie reglementate adecvat. Cu toate acestea, analiza făcută de sindicatele suedeze de uh, sindicatele de patronate și de sindicatele de lucrători este evidentă. E clar că principiile fundamentale ale modelului suedez de uh, negociere colectivă trebuie să fie respectat. Trebuie să fie respectat și dreptul la autoreglementare, însă este un lucru foarte îngrijorător felul în care se interpretează acest lucru. Există trei aspecte pe care eu aș dori să le subliniez. 1. Definiția lucrătorilor angajații și relația dintre angajați și angajatori. E foarte important să menționăm uh, ordinea actuală în care conceptul de lucrător este definit la nivel național și anume prin uh, jurisprudența Curții Europene de Justiție, așa cum este cazul uh, acum. Definiția lucrătorului este foarte strâns legată de sistemele naționale și de tradițiile din statele membre. La nivel național este este o chestiune foarte specifică, modelele de lucru sunt extrem de specifice și pot fi definite mai bine așa, uh, la nivelul acela, așa cum au spus și alți colegi azi. Definiția propusă are consecințe care nu pot fi anticipate pe legislația națională și extinderea multor aspecte ar putea să aibă efecte de neestimat pe securitatea socială, pe piața muncii. Este foarte important și ca autonomia partenerilor sociali să fie respectată. În acest sens, eu salut unele din propunerile care au fost făcute de către raportor în îmbunătățirea implicării partenerilor sociali dar este nevoie de schimburi mai uh, substanțiale, mai ales în articolul 12. 3. Este crucial ca această legislație europeană care se bazează pe acordurile colective să se facă întotdeauna în armonie cu legislația națională și practicile din statele membre. Concluzia mea este că voi înainta, doamne, spune doamna Ulscoc, uh, deci în document, uh, amendamente pentru a putea clarifica aceste lucruri. Vreau să subliniez încă o dată cât de importantă este legislația aceasta pentru noi în Suedia. E esențial să se respecte modelele naționale ale uh, pieții muncii și autonomia partenerilor sociali. Mulțumesc! Mulțumesc acum domnul Pohocni din partea Direcției Generale de la Comisie. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și eu numele comisiei, vă mulțumesc domnule raportor, stimați raportor din umbră, deci ați uh, intervenit într-o discuție foarte constructivă care arată că deja ați analizat propunerea în profuzime. Nu voi spune din nou de ce e importantă această măsură. Toți cei care au vorbit au făcut-o cu multă elogvență. Aș vrea însă să mă refer doar la câteva elemente. Um ce au făcut trimitere la propunerea comisiei. În primul rând, ă, sfera de aplicare a propunerii și definiția lucrătorilor propusă la articolul 2. Așa cum au spus ă, mulți vorbitori, vulnerabilitatea pe piața muncii e în creștere și pentru cei mai mulți, ă, elementul de vulnerabilitate cel mai mare e să fie exclus de pe piața muncii și o vedem în economia colaborativă, o vedem uh, de asemenea munca la domiciliu sau în domeniul digital. De aceea comisia zice că ar trebui să avem un test, să vedem acești oameni uh, întrunesc sau nu criteriile stabilite de ce Curtea Europeană de Justiție. Dacă da, atunci au dreptul la protecția oferită de această directivă. Și, de asemenea, am proteja lucrătorii și uh, pe viitor, în funcție de evoluția pieței muncii, când aceste lucruri poate nu vor fi atât de clare se codefinește noțiunea de lucrător folosită deja de curte în mod consecvent în ultimii 30 de ani pentru a stabili dacă o persoană activă economică are statutul de lucrător sau nu. Deci se aplică asta, cum se aplică sistemelor naționale și ca să-i răspund domnului Ratke, în mod specific, asta nu înseamnă neapărat că un stat membru trebuie să-și modifice definițiile. E vorba de sfera de aplicare personală a acestei directive, deci pentru asta s-a conceput această definiție. Deci un stat membru poate să spună că această directivă în sfera sa de definiție uh, acoperă toți lucrătorii așa cum sunt ei acoperiți de legislația națională, de codul muncii național. Deci lucrătorii naționali sau cei din domeniul Uh, virtual, deci toți pot fi incluși aici fără să se uh, revizească neapărat definițiile naționale. Și aici ne gândim, bineînțeles, la urmările asupra impozitării sau a, um, politicii de securitate socială, care nu vor fi neapărat afectate. Acum, Există cei care sunt uh, îngrijorați de excluderea sectorului public sau a marinarilor. Poziția comisiei e că toți lucrătorii ar trebui să facă obiectul acestei protecții și uh, derogările, atunci când sunt neapărat necesare, trebuie justificate um, niște, cu, niște obiect, uh, cu niște motive bine întemeiate acum, momentul în care sunt acordate informațiile lucrătorilor. E vorba de un drept fundamental al lucrătorilor, așa cum a spus foarte clar raportorul. Fiecare trebuie să știe cu ce condiții sunt angajați și asta din momentul în care își încep locul de muncă. Toate statele membre, toate instituțiile aderă la acest lucru în conformitate cu pilonul social și această directivă nu ar face decât să transpună în practică acest lucru. Comisia speră foarte mult de asemenea ca și în uh, raportul Parlamentului să existe sprijin pentru a oferi informații esențiale de la începutul relației contractuale de muncă. Deci nu cu anumită întârziere. E important, deci, ca toate informațiile din uh, acel catalog, din acea listă, să fie uh, furnizate în prima zi. Și voi încheia referindu-mă la partenerii sociali. Aceștia, într-adevăr, joacă un rol important în foarte multe state membre în ceea ce este reglementarea pieței muncii. Deoarece, de aceea, în propunere, uh, le oferim partenerilor sociali uh, posibilitatea de a modifica drepturile materiale de la capitolul 3. De asemenea, această directivă poate fi implementată prin acorduri colective de muncă. Esent esențial e faptul că vrem să oferim protecție acelor lucrători care nu sunt acoperiți de uh, acordurile colective de muncă, care nu sunt membri ai sindicatelor. Dacă standardele minime stabilite de legiuitorii europeni vor fi puse în practică prin acorduri colective, atunci trebuie să fie posibil să se verifice dacă aceste standarde sunt respectate sau nu. Deci trebuie ca acestea să fie sub jurisdicția sistemelor uh, juridice naționale și europene. Și îl sprijin pe raportor, îl sprijin pe raportor din umbră care lansează un apel la continuarea eforturilor pentru a um, lucra. Da, calendarul e foarte strâns, însă într-adevăr e un uh, act legislativ de protecție socială foarte important, deoarece din ce în ce mai mulți uh, cetățeni sunt într-o situație foarte vulnerabilă pe piața muncii. Deci e una din prioritățile cele mai mari ale Comisiei. Deci suntem gata să colaborăm strâns cu dumneavoastră pentru a uh, ne încadra în acest uh, calendar atât de ambițios. Vă mulțumesc! Acum, un ultim cuvânt din partea raportorului, mai prescurt, dacă sunteți de acord. Da, domnule președinte, voi încerca să fiu subțin, nu... Cred că o să-mi ia mai mult de o oră jumate să vă explic răspunsurile mele. În primul rând, vă mulțumesc tuturor pentru tot ce ați spus. Uh, sunt optimist după ce v-am ascultat. Văd că sunteți cu toții uh, constructivi și aveți, sunteți încrezători în ceea ce putem obține. Deci deja am obținut mult, deoarece când e vrere și putere. Acum, există multe subiecte mai concrete care au fost aduse în discuție și care sunt importante. Și eu, nu, nu am nicio îndoială că vom putea ajunge la un echilibru. Dumneavoastră vorbeați despre imm despre greutățile deosebite care se întâmpină IMM-urile și micro-întreprinderile. Le-am ținut, în, le-am luat în considerare, le pot lua în considerare și mai mult. Acum, dacă informațiile sunt date din prima zi sau nu, în funcție de ce, vom discuta despre toate acestea și vom ajunge la un echilibru. Acum, perioada de formare, cât trebuie să dureze și aici vom ajunge la un echilibru. Eu nu sunt neapărat aici, uh, n-am o poziție prestabilită. Deci trebuie să aveți uh, încredere în raportorii din umbră, deoarece cu siguranță vom ajunge la o înțelegere între noi. Acum, alte aspecte mai principale. Definiția. Această problemă faimoasă. Mi-a făcut mare plăcere să aud ce a spus reprezentantul comisiei. Uneori eu mă tem că noi transformăm o problemă și practic um, transformăm o problemă, o temă socială într-o problemă de tehnică juridică comparată. Uh, și e greșit să facem asta. Ceea ce contează e ca oamenii să fie acoperiți. Acum, să impui codurilor de muncă naționale o anumită definiție cu o valoare juridică obligatorie, în care se referea coleg din Suedia, asta nu ne va duce nicăieri. Ceea ce spunea reprezentantul comisiei e important aici se definește lucrătorul pentru această propunere. Poate că ar trebui să evităm cuvântul definiție, pur și simplu, în text. Nu știu, voi discuta cu colegii mei despre asta, însă această propunere va afecta orice persoană care are o relație de dependență economică, de lucru, de organizare și așa mai departe. Acum, contractele cu zero ore. În Spania nu există aceste contracte cu zero, nu e o problemă. Însă dacă Parlamentul hotărăște, uh, rețin ce spunea Simon, uh, colegul Simon, eu nu sunt sigur că asta este cadrul uh, adecvat pentru a interzice aceste contracte cu zero Nu asta încercăm să facem aici. Însă cred că ar trebui să facem ceva pentru a impune anumite obligații. Acum, lucrătorii din serviciul public, din Doamna Mela a spus foarte bine cum stau lucrurile. Una e să ai lucrători care lucrează pentru companii publice sau sunt uh, angajați de serviciile publice care nu pot fi considerați aparte și uh, altceva sunt forțele de apărare și de securitate. Are perfectă dreptate, deci vom vedea. Și la fel, uh, referitor cu referitor la alte lucruri, deci vom discuta. Acum, cealaltă problemă legată de Suedia. Când am fost acum 15 zile la Stockholm și chiar ministra de ocupare a avut amabilitatea de a se întâlni cu mine. Deci nimeni nu mi-a vorbit atunci de cartonașul galben. Lucrurile văd că se schimbă peste tot, în toate capitale. Deci nimeni nu mi-a vorbit de cartonașul galben. Există. a fost însă un domn care îi reprezenta pe partenerii sociali care mi-a spus că eu ucideam modelul suedez. Asta, eu știu că sunt un, admir, un admirator al acestui model, în fine, fiecare cu discursul lui. Eu voi face tot posibilul pentru a, a uh, consolida negocierile colective partenerii sociali, deci trebuie să dezvolte, să implementeze modul în care va fi pusă în practică legislația. Deci sunt ei cei care vor elabora legislație, însă nu îmi cereți un lucru și anume dreptul ca la un moment dat să poți negocia sub standardele minime. Asta e altceva. Deci eu sunt încrezător, vom găsi o soluție între noi. Mulțumim! Acum, în ceea ce privește calendarul, termenul pentru amendamente 26 iuni, iunie la prânz, 29-30 vom discuta în Emplă, uh, în august și în plen 18 octombrie va fi votul. Acum, punctul 8 de pe ordinea de zi, produsul paneuropean de pensii personale propun să-i dăm cuvântul imediat domnului Heinz Becker în numele PP-ului. Domnule Becker, aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Chair. Dear colleagues, uh, first of all, let me thank uh, all... Vă mulțumesc. Le mulțumesc tuturor pentru modul constructiv în care am colaborat. Le mulțumesc raportorului din umbră, asistenților acestora, îi mulțumesc secretariatului, consilierilor PPE și asistentului meu. A fost un proces foarte constructiv până acum. Deci suntem optimiști în ceea ce privește ducerea la bun sfârșit acestui dosar, PEP, un produs pan-european de pensii personale. Credem că va fi uh, o realizare marcantă a Uniunii Europene de o rezultat de referință. Nu există un, niciun produs comparabil ca acesta care să fie complet sub controlul nivelului european, care prevede inclusiv opțiunea de a garanta capitalul uh, de către BCE prin intermediul uh, EIOPA. Deci e o mare realizare care nu mai există deloc pe piața uh, produselor de pensii. Noi, în calitate de comisie de ocupare, am acceptat că Econ e comisia de fond, iar noi nu avem decât un aviz. De noi uh, considerăm că toate aspectele ce țin de piața financiară, de asigurări, acestea vor fi gestionate de, de uh, aceste comisii. Deci noi și echipa raportorului din umbră, ne-am concentrat pe prerogativele noastre și pe dimensiunea politicilor sociale. Permiteți-mi să vă explic că avem două grupuri țintă pentru PEP. Un prim grup țintă sunt cei care vor să aibă o asigurare în plus a nivelului de trai după Uh, pensionare, deci un plus. Celălalt grup țintă este format din persoanele care au aceeași importanță, după părerea mea, și sunt, și anume, cei care trăiesc în țări în care pilonul 1 de pensii nu e bine dezvoltat sau nici pilonul 2 nu e bine dezvoltat. Deci dacă acest sistem de pensii nu e bine dezvoltat, e bine acest produs paneuropean poate fi o opțiune foarte bună pe viitor, pentru viitor, mai ales pentru a-i sprijini pe tineri și pe femei. PEP va contribui la uh, nevoile pe care le au oamenii în momentul în care se pensionează, va face față provocărilor demografice și uh, actualelor uh, datorii legate de pensii. Includem de asemenea aici și aspectele de, mm, legate de economiile pe termen lung. E practic o politică sustenabilă de investiții, inclusiv de investiții sociale. PEP este elaborat ca un produs de economii model deci cei care, de pildă, se mută într-un alt stat european pentru a trăi și lucra acolo, uh, pot fi vizați. Se includ mai multe aspecte ce țin de mobilitate. De pildă, dacă furnizorul unui PEP nu oferă un compartiment uh, în noua țară de reședință a persoanei respective, e bine, deponentul respectiv PEP poate hotărâ de la sine putere, uh, care va fi noul furnizor de pe până noua ța, sa țară de reședință. Și toată asta trebuie să se întâmple fără niciun cost. Se include o listă de informații obligatorii, declarațiile de beneficii, de pensii, de pildă, care se referă la toate obligațiile. De asemenea, pensiile suplimentare. Deci PEP ține cont de mai mulți factori, deci social, de mediu, de, se face de asemenea o evaluare a riscului care trebuie să fie pusă la dispoziție IOPA și autorităților componente, dar și deponenților PEP. Trebuie să se țină cont de toate, de toate consecințele sociale, de mediu și de guvernanță. Mai există un aspect important, uh, opțiunile de investiții din oficiu care mm, sunt uh, oferite. Asta înseamnă că există un nivel de protecție a capitalului pentru uh, un PEP care este mm, asigurat. For the PEP saver uh, must be uh, including all relevant aspects in a very... Trebuie incluse toate aspectele relevante într-un mod detaliat. Pentru asta poate că va fi nevoie de și mai multe compromisuri, deoarece aceste informații sunt incluse în așa numitul uh, document uh, cheie cu informații care are peste șapte ani, deci ar putea să ajungem la un mai mult compromis, însă deja avem deci ceva aici. Și în ultimul rând, anunțele din urmă, Trebuie să vă spun că mă bucur foarte mult să văd că am ajuns la o înțelegere în legătură cu propunerea foarte relevantă pe care o facem și anume furnizorul PEP trebuie să-i garanteze deponentului că um, capitalul acumulat de la începutul plăților trebuie să fie cel puțin egal cu contribuțiile plătite, inclusiv toate costurile, taxele plus compensația pentru inflație care se calculează ca medie anuală, deci rata anuală medie a inflației de 4%. Deci nu există niciun alt produs de pensii pe piață de acest tip, deci va fi un produs comunitar de referință. 511 amendamente, 25, 25 și 30 de compromisuri, de amendamente de compromis, IMCO votează astăzi acest aviz. Emplu va vota pe 28 iunie, iar Econ pe 11 iulie pentru a putea ajunge la plenara din septembrie cu acest dosar. Deci vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru abordarea constructivă. Acum, v-aș ruga pe fiecare să fiți foarte succinți, un minut, îmi pare rău, vine domnul Katainen peste câteva clipe. Deci va trebui să ne întrerupem discuția atunci. Deci, în măsura posibilului, v-aș ruga pe toți să fiți cât mai subcinți. Pentru SND cine? Nimeni? Ah, foarte scurt. Doamna McIntyre pentru ECR. Mulțumesc. Voi fi subcintă. Domnul Gheric, raportorul în umbră, nu a putut fi astăzi aici, însă țin să-i mulțumesc domnului Becker pentru munca dumnealui. Eu sunt uh, o mare susținătoare a acestor pensii și mă bucur că se face această propunere. Așa cum am menționat și la dezbaterea anterioară, sprijinim uh, în mare părerea raportorului. Principala noastră îngrijorare era să ne asigurăm că orice PEP e practic uh, un complement și nu face o armonizare a sistemelor de pensii actuale. Deci sprijinim proiectele de amendamente de compromis. Poate avem probleme legate de câteva lucruri. Noi credem că acestea depășesc uh, competențele ample, însă profit de ocazie pentru a cere sprijin față de amendamentul meu care nu a fost inclus uh, în compromis, amendamentul 63. Uh, Vreau să se reducă costurile asupra consumatorilor, costurile generate de orice PEP, deoarece aceste pensii personale pot fi o soluție reală pe întreg teritoriul Uniunii Europene Însă frâna ar putea fi costurile suplimentare. Frâna uh, potențială. Deci dacă nu avem acest obstacol, acest produs chiar poate fi foarte bun. Domnul Calveșambon, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în franceză uh, ca să rezolvăm mai rapid. În primul rând, mulțumesc tuturor. A fost o muncă excelentă și grupul a lucrat nemaipomenit, cu toții am fost uh, consultați și am obținut lucruri importante pe care le vom susține și în continuare. În primul rând, uh, acel default uh, investment option. E vorba de produse care trebuie să aibă sau trebuie să existe măcar posibilitatea de recuperare a capitalului în caz uh, de probleme. Pe de altă parte, vom evita investiții în instrumente uh, de tip derivat și altele. Vom cere de asemenea o garanție pentru capitalul investit față de cazuri de deces, invaliditate permanentă și așa mai departe în faza de acumulare. Și un ultim element și aici am susținut verzii la articolul 5, articolul 10 și alte articole. Mi se pare absolut esențial să avem uh, acest parteneriat, pentru că altfel marile companii de asigurare națională nu vor putea uh, comercializa aceste produse dacă cerem ca în fiecare țară, în fiecare stat membru să existe un birou uh, separat. Asta e valabil doar pentru cei mai mari și tocmai de aceea vom susține un sistem de parteneriat, așa cum a spus domnul Wager. Și cred că sunt elemente foarte concrete și lucruri bune pentru cetățenii europeni. Mulțumesc! Mulțumesc uh, și uh, grupului de invitați al doamnei Nelan, care tocmai a intrat în sală, doamna Karin din partea GUE, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu o înlocuiesc pe colega mea, care n-a putut veni astăzi, și am să reiau punctele cele mai importante. PEP-ul pentru noi este o încercare globală de promovare a pensiilor private. Deci, pensiile actuale uh, vor uh, intra pe piața uh, capitalului. Credem că în felul acesta vom întări sistemele de pensii publice și trebuie să creăm, bineînțeles, și mai multe locuri de muncă. Tocmai de aceea nu suntem favorabili propunerii comisiei. O pensie privată, precum PEP-ul, care susține veniturile de la bursă, nu reprezintă o soluție bună pentru criza pensiilor. Și tocmai de aceea trebuie să susținem amendamentele care susțin sistemul de pensie public. Și asta pentru că trebuie să existe o legătură între aceste uh, regimuri deja existente și problema uh, muncii la negru. Suntem împotriva propunerii care oferă posibilitatea uh, gestionarilor de capital să facă ce vor cu economiile oamenilor. E vorba aici de a produce un produs gri, într-o zonă gri, pentru a produce și mai mulți bani și aceasta ar pune în pericol sistemele de pensii publice. Mulțumesc! FDD-ul, că nu este prezent, doamna Delen. Mulțumesc, domnule președinte! În uh, cadrul care este rezervat ENF, uh, pot să spun că niciun amendament uh, nu poate fi inclus în mod pozitiv în compromisuri, deci uh, constat că este vorba de un dosar care este la nivel supranațional și va avea un efect bumerang. Singurul obiectiv este pentru a obține mobilitate pentru acel 4% din populație care se deplasează mulți cetățeni nu vor putea beneficia dacă au nevoie, pentru că cei care se află la șomaș se află într-o situație precară și nu vom putea avea economii suplimentare. În plus, acest produs va fi unul concurențial și Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Profesionale nu va putea asigura un viitor bun pentru micii asiguratori uh, francezi, ci va favoriza marile uh, companii și aici sunt de acord cu colegul meu care vorbea de zone gri. Bineînțeles, aici e vorba și de drepturile naționale și tocmai de aceea avem reticențe față de acest uh, text cu care nu suntem de acord, chiar dacă am lucrat foarte bine împreună. Mulțumesc! Mulțumesc și acum doamna Regner pentru și de. Am promis să vorbesc foarte pe scurt, dar Maria Arena, care este raportoare din umbra din partea S și D, nu a putut să vină, din păcate. De aceea, foarte pe scurt, Desigur că nu există nici o înlocuire pentru prima și, primul și al doilea pilon. E clar că, în lumina tuturor considerentelor, e clar că trebuie să păstrăm acele elemente în vârful priorităților. Perspectiva paneuropeană e importantă dar ideea este că trebuie să avem și un program uh, care să poată să fie uh, să țintească și minoritățile în acest domeniu și eu zic că trebuie să fie inclus. Da, pilonul 1, pilonul 2 sunt uh, sacrosante, nu trebuie să fie atinse niciun fel, dar acesta este un lucru care completează doar cele existente. Mulțumesc! Mulțumesc și vă rog să mă scuzați pentru că ne-am grăbit atât de mult și a trebuit să vă scurtați intervențiile, dar uh, cred că am avut o dezbatere pozitivă. Termenul pentru amendamente este 2 mai la prânz. Uh, votul uh, la comisia noastră 22 iunie, la comisia anexă pe 11 iulie și la plenară vom vedea ce dată va fi stabilită. Vă mulțumesc foarte mult și trecem la următorul punct și anume schimbul de opinii în cadrul dialogului structurat cu participarea domnului comisar Katainen, care este și vicepreședinte al Comisiei. Foarte rapid, pentru a nu scurta din intervențiile uh, pe care le avem, trebuie să spun că este întotdeauna o onoare pentru noi să ne întâlnim cu vicepreședintele Comisiei pentru un astfel de schimb de opinii în cadrul dialogului structurat acesta reprezintă un moment esențial la nivel democratic pentru Parlamentul European. Domnule Katainen, bun venit aici la noi. Știți că avem uh, un timp uh, uh, redus la dispoziție, ca de obicei. Este un exercițiu foarte dificil pentru mine. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, uh, mulțumesc pentru această invitație, pentru posibilitatea de a discuta astăzi mai multe teme. Uh, vorbim despre educație și despre competențe profesionale și există o teorie care spune că dacă te uiți uh, spre viitor, există două zone în economie care vor salva societatea noastră, inteligența artificială și economia circulară. Acestea sunt uh, cele două mari tendințe la ora actuală, la nivel economic, care vor avea un impact uh, enorm asupra societății și asupra cetățenilor noștri. Deci trebuie să fim pregătiți în fața acestor schimbări, schimbare care poate fi pozitivă sau negativă în funcție de nivelul nostru de pregătire și uh, previzibilitatea față de aceste schimbări. Dacă ne gândim la inteligența artificială și procesul de digitalizare, aici se fac uh, multe estimări de pierderea locurilor de muncă. Totul depinde, bineînțeles, uh, de uh, perspectiva pe care o avem, de calendarul oferit. Diferențele sunt mari între o perspectivă de 5 ani sau de 15 ani. Dar chiar și în cazul în care avem o analiză pe termen scurt, există o varietate de estimări. OCDE-ul, de exemplu, este ultima organizație care a făcut o estimare în acest sens și vorbește de o pierdere de 9% din locurile de muncă actuală care sunt uh, în risc. Este cifra cea mai mică pe care am văzut-o vreodată din toate studiile care s-au făcut. În majoritatea cazurilor e vorba de uh, joburi uh, puțin calificate care se vor pierde. Aceasta nu înseamnă că joburile respective uh, vor dispărea neapărat, dar trebuie să fim uh, pregătiți din timp. Procesul de digitalizare și inteligența artificială ar putea duce și la înlocuirea uh, sarcinilor cele mai plicticoase și cele mai periculoase și, bineînțeles, aceasta spre satisfacția lucrătorilor. Nu ne putem permite însă să nu fim pregătiți pentru aceste schimbări. Și nu are niciun sens să, să estimăm uh, atât de mult ce ne așteaptă pe viitor, care sunt profesiile viitorului, pentru că nu putem ști cu adevărat, dar putem face ca uh, cetățenii să fie mai pregătiți și să învețe noi competențe profesionale. De aceea, ținând cont de toată această analiză, un prim punct pentru mine este că ar trebui să încurajăm statele membre să acorde educației, chiar și educației de bază, o atenție mult mai mare decât au făcut-o până acum. Și nu mă refer aici la competențe. Mai târziu mă voi referi la ele. Mă refer acum la educația primară, educația de bază, care este esențială. Din păcate, Educația nu a fost o, zonă de prioritate politică în multe state membre. Putem vedea aceasta cu claritate dacă observăm care sunt rezultatele și educația în statele membre. Și dacă vedem și competențele în rândul profesoratului, și aici sunt diferențe foarte mari. Chiar dacă 25% din adulții europeni au probleme, de exemplu, cu alfabetismul, Chiar și aceste date ne arată problema pe care o avem și nu putem cere uh, prea mult uh, cetățenilor noștri dacă nu sunt în stare nici măcar să citească și să scrie bine. Tocmai de aceea trebuie să acordăm mai multă importanță educației. Și trebuie să vă spun că sunt un pic mulțumit pentru că am reușit totuși ca procesul uh, semestrului european să includă această dimensiune socială și să o îndreptem spre cel spre educație. Este primul an când avem o creștere semnificativă în ceea ce privește recomandările și noțiunile pentru um, sistemele de educație din statele membre. La nivelul UE știți foarte bine, nu avem competențe în acest domeniu, însă asta nu înseamnă că nu putem menționa educația dacă constatăm probleme sau lacune și nu putem face recomandări statelor membre, așa cum am făcut-o în recomandările specifice pe țară, pe orice alt domeniu care are de-a face cu societatea. Dacă sunteți de acord, v-aș cere susținerea în această misiune a noastră pentru ca educația să fie inclusă și mai puternic în semestrul european. Domnule președinte, trebuie să vedem și ce se întâmplă cu competențele profesionale existente, pentru că trăim într-o epocă digitală, digitalizată și cererea pentru astfel de competențe este în creștere. Peste 750 de uh, mii de locuri de muncă care nu sunt acoperite în domeniul IT uh, se așteaptă să apară până în 2020. Mai mult decât atât, e nevoie de un anumit grad de competențe digitale pentru majoritatea locurilor de muncă la ora actuală. Totuși, 4 din 10 europeni în ziua de astăzi uh, nu posedă astfel de competențe digitale. Noile tehnologii, noile modele de afaceri uh, cer astfel de competențe digitale și tehnologice și, de asemenea, competențe de tip uh, soft, spirit antreprenorial, spirit autocritic și așa mai departe. Din punctul de vedere al individului, aceasta înseamnă că trebuie să aibă o educație solidă și să învețe de-a lungul întregii vieți. Tocmai de aceea, Comisia face investiții uh, atât de mari în competențe. Comisia a lansat în iunie 2016 o agendă pentru competențe digitale, tocmai pentru a atinge acest obiectiv. și pentru a ne adapta schimbărilor tehnologice și de inovare existente. Anul acesta am făcut uh, alți pași înainte pentru a susține cele 10 acțiuni în această agenda a competențelor și am să vă prezint câteva din aceste inițiative. Îmbunătățirea competențelor digitale pentru populația largă. În uh, comunicarea Comisiei aceasta a fost uh, principala motivație uh, care s-a aflat în spatele coaliției noastre pentru competențe digitale. De la lansarea sa în decembrie 2016, 21 de coaliții naționale au fost înființate, cea mai recentă fiind cea dintre Suedia, țările de jos și Grecia. Guvernele nu au fost singurele care au acționat au fost uh, făcute 100 de angajamente din partea companiilor, a partenerilor sociali sau altor organizații pentru a oferi training în acest domeniu. Avem exemple de acțiune în uh, mai multe țări, de exemplu în Belgia, unde s-au uh, DHL-ul mm, a oferit uh, programe gratis pentru copii. De asemenea, s-au oferit diverse cursuri de formare în domeniul TIC și aceasta a inclus 12.000 de persoane care căutau un loc de muncă. Toate acestea pentru a facilita reformele în statele membre și Comisia propune o revizuire anul acesta a recomandării în ceea ce privește competențele esențiale pentru învățarea de-a lungul întregii vieți și uh, cadrul european de educație adoptat recent de statele membre. Un alt element important este uh, întărirea competențelor la nivelul cooperării transsectoriale. Aici se recunoaște că anumite sectoare de activitate au nevoie de susținere deosebită acolo unde există deficituri de uh, competențe. Acțiunea a început chiar la sfârșitul anului trecut în anumite sectoare de activitate, cum ar fi, de exemplu, industria automoto, maritimă și alte industrii tehnologice. Avem câteva proiecte care vor începe, de exemplu, la sfârșitul anului, în domeniul construcțiilor, siderurgiei, a industriei din hârtiei și așa mai departe. Un alt obiectiv al nostru a fost uh, cel care viza pe adulții cu competențe reduse. Comisia a cerut statelor membre să implementeze aceste noi măsuri uh, până la mijlocul anului 2018 și am cerut statelor membre să facă acest lucru până în luna iulie. Pentru această categorie de cetățeni uh, îi ajutăm uh, să depășească uh, nivelul de analfabetism, să capete competențe și calificări profesionale care să le permită accesul pe piața muncii. Doamnelor și domnilor, fondurile europene vor fi cruciale pentru a susține implementarea acestui pilon. Investițiile în oameni și Uh, în felul acesta vom avea competențele necesare pe piața viitorului. Comisia a inclus în viitorul CFM un buget de 101 miliarde de euro în acest sens pentru viitorii ani. Principalul obiectiv și prioritățile sunt stabilite de pilonul social al drepturilor sociale și ținem cont de prioritățile pe care le-am stabilit în semestrul european. Acesta va rămâne și primul instrument european care va face investiții în politici, tocmai pentru a crește nivelul de educație și competențele, inclusiv cele digitale, care să-i pregătească pe oameni pentru schimbările de pe piața muncii. Comisia propune ca Fondul Social European Plus să ofere susținere prin alocarea uh, a 25% pentru măsuri de incluziune socială pentru cei care au cea mai mare nevoie de ele și 10% pentru măsuri de susținere a tinerilor uh, șomeri. O evaluare a acestui fond uh, ne va ajuta foarte mult pe viitor. În primul rând este vorba de fondul de inițiativă pentru tineri, în al doilea rând fondul pentru categoriile cele mai defavorizate și, în al treilea rând, uh, tinerii uh, care nu sunt pregătiți îndeajuns și, în al patrulea rând, programul de sănătate. Acest fond trebuie să fie completar, complementar cu alte fonduri care oferă susținere pentru uh, cetățeni, cum ar fi, de exemplu, Erasmus, politica pentru azil și migrație și altele. Un ultim comentariu se referă la fondurile europene de investiții. E nevoie de investiții în programele europene astfel încât să se asigure succesul planului de investiții, uh, centrându-se pe și mai multe priorități. Obiectivele au de-a face în mod explicit cu competitivitatea, durabilitatea, rezistența socială și inclusivitatea pe uh, piața capitalelor și întărirea pieții unice. Prin Fondul de Investiții Europene propunem să dublăm susținerea uh, pentru investiții sociale de la 1 uh, miliard de euro până la 4 miliarde de euro garanții pentru acest sector. Investițiile care sunt așteptate vor crește practic de la 26 de milioane în ziua de astăzi până la 50 în următorul CFM. Vom reuși să atingem acest obiectiv uh, cooperând și cu alți parteneri, cum ar fi, de exemplu, BEI-ul sau uh, institutele de promovare națională, care ar putea finanța în felul acesta proiecte la nivel mai mic. Important este să fim flexibili și să oferim susținere pentru infrastructură și pentru mediul de afaceri și să nu uităm că această tendință va fi uh, importantă și pe viitor pentru sectorul uh, social. Aici putem uh, veni și cu investiții uh, la nivel european pentru acest sector și de asemenea avem și procesul de simplificare pentru regulile unice. De aceea trebuie să menținem această rezistență, adaptabilitate, calitatea educației și noi modalități de oferire a trainingului. Toate acestea vor putea promova investițiile în infrastructură și investițiile sociale pe care le facem. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este important. Este important să vorbim de mizele esențiale în domeniul educației, al formării, al competențelor de care dispunem. Sunt uh, mize absolut esențiale pentru comisia noastră. Și acum dau cuvântul coordonatorilor și reprezentanților comisiei pentru două minute. Welcome, Mr. Vice President. Thank you for all your Bun venit, domnule vicepreședinte. Vă mulțumim foarte mult pentru toate inițiativele și eforturile la nivelul Comisiei. Salut concentrarea dumneavoastră asupra nevoilor principale de educație. Este evident că cititul și scrisul, tehnica de citit și de scris trebuie să fie completată cu competențele digitale ca prioritatea numărul 1, așa cum ați descris dumneavoastră. Schimbările de mâine încep astăzi. Robotica, artific- inteligența artificială, toate acestea sunt uh, șanse foarte importante pentru Europa, însă trebuie să facă față provocărilor. În timp ce condițiile de pe piața muncii se îmbunătățesc în Uniunea Europeană, în continuare avem divergențe destul de mari între statele membre. Mai degrabă decât o mobilitate uh, prea scăzută în continuarea uh, segmentarea pieții muncii, dar și nepotrivirea formării lucrătorilor cu cerințele pieții muncii. Din toate obiectivele 2020 pe care le-am stabilit acum uh, mai mulți ani, incluziunea socială este cea mai puțin uh, atinsă. Recomandările specifice de țară, publicate de către Comisie luna trecută, au arătat exact că există foarte multe din aceste provocări. Am două întrebări de aceea. Cum planifică Comisia să se asigure că statele membre fac reformele necesare pe piața muncii și pe piața educației pentru ca să se pregătească pentru lumea în schimbare rapidă în domeniul ocupării și lumea în domeniul uh, muncii. Cum face Comisia pentru ca să îmbunătățească capacitatea și competențele lucrătorilor ca să beneficieze în același timp de transformările digitale de pe piața muncii? Din partea S și de domnul Coburn. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule vicepreședinte, vă mulțumim pentru că ați venit aici și mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră. Spre deosebire de domnul Becker, colegul meu, eu consider că dumneavoastră ați pus accentul pe ceea ce nu trebuia pus, pe competențe digitale și pe eh, inteligența artificială. Dumneavoastră ne-ați cerut să vedem ideea de ansamblu. Eu cred că în încercarea dumneavoastră de anul trecut prin documentul de reflecție pentru ca să facem față globalizării, eu cred că aici o cea mai bună soluție ar fi state, providență, state care se ocupă de aspectele sociale solide și Europa care să facă investiții sociale în general, dar și investiții. Investițiile sunt o parte foarte importantă din portofoliul dumneavoastră și eu cred că ar fi trebuit să vă concentrați pe această provocare cheie. Ultima evaluare din această lună o evaluare independentă a FC, ne arată că în cel mai bun caz avem o semi-atingere a obiectivelor de investiție și apoi în, și anumite alte obiective mai trebuie atinse pentru că nu sunt atinse decât uh, parțial. În ceea ce privește funcțiile pe care le pot îndeplini diferitele fonduri, FES și uh, FACE, cred că și aici ar mai fi putut fi uh, exploatate mai bine aceste resurse. Două minute nu este sufic- sunt suficiente pentru ca să pot să vă spun tot ceea ce am de spus, dar eu aș vrea să vă rog să vă concentrați pe inegalitățile persistente, pe toate manifestările um, acestor inegalități pe piață și eu în, în prezentarea noastră văd o lipsă de concentrare din partea Comisiei, plasând inegalitățile uh, totuși ca cea mai mare provocare din ziua de astăzi și considerând că ele sunt cea mai mare provocare. Mulțumesc. Acum doamna McIntyre din partea ECR. Mulțumesc, Stimate domnule comisar, salut uh, declarația dumneavoastră. Cred că este foarte important să ne concentrăm pe competențe și educație, dar și pe antreprenoriat. Eu am fost la reuniunea STOA de curând, unde ni s-a spus cât de important este să învățăm uh, oamenii gândire critică și să, eu cred că e bine să învățăm oamenii să gândească în primul rând. Aș vrea să vă susțin în uh, dorințele dumneavoastră. Trebuie să recunoaștem că avem cam 2 milioane de locuri vacante în Uniunea Europeană și 700 de mii de uh, locuri de muncă lipsă în uh, tehnologia TIC. Când ne gândim că 90% din locurile de muncă care vor fi create până în 2020 vor necesita calificări medii sau înalte, este esențial să abordăm aceste cifre. Eu zic că ar trebui să facem mai multe și cu ucenicile eu chiar consider că ar trebui să învățăm uh, tinerii să aibă competențe antreprenoriale, pentru ca ei să poată să își deschidă o firmă, de exemplu, să uh, predăm antreprenoriatul chiar în facultăți. Există foarte multe exemple prin care putem să învățăm pe oameni cum să gestioneze o afacere. În Marea Britanie avem, de exemplu, un curs care se numește Tineri Întreprinzători. Cum îți creezi o firmă, cum poți să ai un loc de muncă mm, independent. Uh, Însă, întrebarea mea este ce face Comisia în ceea ce privește inițiativele care vor stimula parteneriate între uh, afaceri, centrele de cercetare și universități, pentru ca să permită cetățenilor UE să acceseze aspectele legate de energie, de high-tech, de um, producție, meșteșugărit. Dacă mai am câteva secunde, vreau să vă rog să ne uităm și la ceea ce putem să facem pentru uh, ocuparea în mediul rural. Am văzut uh, totuși că tehnologia este importantă și în agricultură. Eu am vizitat o zonă din uh, Marea Britanie unde avem uh, mai multe persoane care sunt uh, ocupate acum decât acum 200 de ani. Aceasta din cauza diversificării și datorită faptelor că este nevoie de competențe diferite. Aș vrea să știu ce propuneri faceți așadar pentru crearea de locuri de muncă în mediul rural. Mulțumesc. vă că nimeni uh, din Albede nu dorește să ia cuvântul, așa că îi dau unui în cuvântul din partea um, al GUE. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte al Comisiei, vă mulțumesc foarte mult pentru discursul pe care l-ați ținut aici. Eu zic că trebuie să fim de acord că avem nevoie de investiții în domeniul educației. Trebuie cu toții să participăm, însă trebuie să fim sinceri și trebuie să fim echitabili. Nu este vorba aici de uh, cei care sunt foarte puțin uh, formați, educați. Chiar și avocații, de exemplu, ar putea să fie înlocuiți de inteligența artificială. șomajul la tineri este foarte important, chiar în rândul celor care au o formare scolară foarte extinsă. Văd că Uniunea Europeană insistă asupra pensiilor. Și văd însă și că perioada de muncă va fi prelungită la nivelul Uniunii Europene. Noi avem nevoie de mai multă flexibilitate, dar în același timp, dacă avem uh, persoane care rămân la locul de muncă mai multe timp, atunci tinerii vor fi mai mult sub presiune și salariile vor fi și ele sub presiune. Aveți uh, interes, uh, totuși, în cadrul comisiei să schimbați uh, ținta propunerilor dumneavoastră? Aveți intenția să o faceți mai degrabă decât să trebuiască să lucrăm mai mult, mai greu? N-am putea să repartizăm mai bine munca? Există foarte multe mm, instalații care mm, vor putea prelua o parte din muncă. N-ar trebui mai bine să lucrăm mai bine Uh, și să repartizăm mai bine această muncă și să reducem timpul de muncă și astfel să lăsăm loc pentru investiții în uh, îngrijirea oamenilor, de exemplu, în spitale, în școli. Nu credeți că am putea schimba focusul prezentării dumneavoastră? Mulțumesc, nu văd pe nimeni de la Verzi, deci de la EFDD, doamna Agea. Mulțumesc, uh, domnule președinte. dinte Bună ziua, domnule Katainen. Eu aș dori să plecăm de la recomandările specifice de țară pentru Italia. Comisia a, uh, vorbit despre progrese modeste uh, după Job Act-ul din Italia. Pentru ceea ce este adevărat, s-a creat o piață a muncii precare în Italia, unde avem noi forme de lucru care sunt o parte considerabilă din, aceste, din această piață. Deci e vorba de persoane care nu se bucură de niciun fel de drepturi pe piața muncii, de fapt. Eu cred că ar fi esențial să putem acum să implementăm directiva cu privire la condițiile de lucru transparente pentru ca să putem anticipa care sunt schimbările de astăzi din lumea din, de pe piața muncii. Noile forme de lucru sunt deja prezente în societatea noastră și eu cred că crearea unui context de lege înseamnă crearea unui context care reglementează aceste noi poziții. Mă gândesc la riders, mă gândesc la uh, Um, platformele digitale, la toate formele de um, lucrători, de exemplu cu contracte zero ore, care pur și simplu ar trebui să fie eliminate, voucherele, um, stagiile, uceniciile, toate acestea ar trebui să fie reglementate mult mai bine, să fie transparente și să existe forme de contractare mult mai bune, cu o funcție mai importantă a sindicatelor care să prevadă tocmai protecție și pentru aceste noi tipuri de muncă. E foarte important în acest context programul Mișcării 5 Stele. Ministrul Dimaio, ministrul muncii, a prevăzut deja un nou decret, decretul care se numește Demnitate. Cu acesta se încearcă abordarea uh, a tuturor uh, distorsiunilor Job Act-ului din uh, Italia și um, există și indicații aici despre pensii. Comisia ne spune astăzi că, de fapt, pensiile de peste un prag anume creează o distorsiune pe piață și o lipsă de armonie în sistemul de pensii. Este adevărat. Din această perspectivă, guvernul nostru cred eu că merge în direcția bună. Este fundamental să prevedem, de exemplu, abolirea dezechilibrelor uh, sistemului acesta providențial care au fost uh, um, introduse de reforma Fornero. Eu cred că ar trebui să introducem salariul minim, salariul minim venitul minim, cer scuze, pe care l-a adoptat Parlamentul um, în plenară anul trecut. Aceasta ar trebui să fie o prioritate. Trebuie să cerem aceasta Comisiei pentru ca să ofere statelor membre care încă nu au o formă de protecție socială și ocupațională, cum ar fi venitul minim, să, pentru ca să putem să punem în aplicare reforma și pentru ca să putem uh, folosi o parte din Fondul Social European și să finanțăm o formă de venit uh, minim pentru ca să oferim mai multă protecție. Eu zic că tranziția către lumea educației este fundamentală. E fundamentală nu numai uh, Uh, să, e fundamental mai să aliniem uh, piețele muncii la cererile existente, dar și să creăm un sistem de protecții și pentru uh, pe cei care fac această reformă și pentru toate sistemele de pe piață. Eu zic că este foarte important sistemul de educație care permite o punere în aplicare a unei reforme de educație în general. Mulțumesc! Mulțumesc. În numele UNF, domnul Marta. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult, domnule Katainen, pentru că ați venit aici uh, să ne întâlniți, să vă întâlniți cu reprezentanții uh, europenilor și pentru ca să ne uh, lăsați să ascultăm uh, litania dumneavoastră despre obiectivele 2020. Domnule Katainen, chiar am avut impresia că uh, ascultam un candidat în campanie electorală când v-am auzit. Se pare că dumneavoastră sunteți candidat pentru postul de președinte al Comisiei pentru anul viitor. cu cât mai mulți oameni eșuează, se pare că cu atât mai mult comisia recrutează acești oameni domnul uh, Barroso mai întâi a băgat Portugalia în faliment, după care a acceptat uh, tot felul de concesii și după aceea în final a ajuns la Goldman Sachs. Domnul Juncker, ministru al unui paradis fiscal Luxemburg, a devenit președintele comisiei, ceea ce doriți și dumneavoastră să deveniți, o comisie care ne vorbește despre solidaritate fiscală. Șeful poliției belgiene, și-a arătat incompetența odată cu atentatele de la Paris și de la Bruxelles. A fost numită după aceea șeful Europol. În timpul uh, ce aveați uh, uh, ocupat o funcție importantă în Finlanda, Nokia, singura întreprindere um, importantă europeană, a fost cumpărată ca să fie închisă. Rezultatul 25.000 de persoane au fost concediate. Să nu mai vorbim de sutele de locuri de muncă care au fost suprimate în Franța la fostul Alcatel în această logică, domnule Katainen, cred că vi s-a acordat la Bruxelles portofoliul creșterii, investiții, competitivității în cadrul Comisiei. Partidul dumneavoastră, care este la putere în Finlanda, dorește să închidă spitalele rurale. Șumajul, privatizarea securității sociale, iată programul dumneavoastră, iată viitorul Finlandei. După părerea mea, domnule Katainen, domnule candidat, aveți toate șansele să fiți numit anul viitor uh, președintele Comisiei, numai că între cele două vom avea alegerile europene din mai 2019, uh, când popoarele al căror, reprezenta, al căror reprezentanți suntem, uh, vor putea să judece aceste politici care nu au făcut decât să distrugă popoarele suverane care de fapt formează Uniunea Europeană. Mulțumesc! Aș vrea să vă amintesc că aici purtăm o discuție politică despre orientările pe care le prezintă Comisia și nu despre viziuni eventuale sau perspective de un anumit timp. Îmi cer scuze, domnule Martan, eu am cuvântul acum pe care mi l-am acordat. Dumneavoastră ați avut timpul de vorbire și acum nu îl aveți cuvântul. Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul, vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, uh, domnule Becker, pentru întrebări și observații făcute. Mă întrebați cum ne putem asigura că acele reforme necesare pentru a spori competențele și adaptabilitatea persoanelor sunt într-adevăr uh, duse la bun sfârșit de statele membre. După cum spuneam, anul acesta, ca parte a semestrului european, am acordat o atenție sporită educației a fost una din misiunile mele personale. Cred că nu doar uh, competențele, ci și educația de bază uh, e fundamentală pentru societatea noastră bazată pe bunăstare și e importantă și pentru justiția socială în Uniunea Europeană. Dacă e să ne uităm doar la studiul uh, PISA uh, din OCDE. Există diferențe între statele membre în ceea ce privește învățământul de bază și e inacceptabil asta. Teoria mea e că în multe state membre învățământul nu a fost o prioritate politică de ani de zile. Din punct de vedere electoral nu s-a prea bătut uh, monedă pe învățământ și pe importanța capitalului uman. A fost posibil să nu te concentrezi pe învățământ, pentru că viața era mai simplă. Însă acum viața devine din ce mai complexă. Mulți dintre noi am fost pentru o lume deschisă, fără frontiere. Noile tehnologii de asemenea ne vor uh, ușura viața, însă în același timp o vor face mai vulnerabilă, mai volatilă cumva. E credința, e convingerea mea personală că trebuie să fim mult mai atenți la ce se întâmplă cu capitalul uman decât în trecut. Și asta din cauza provocărilor cu care ne confruntăm în întreaga societate. De aceea avem acele recomandări specifice din semestrul european. Al doilea rând, am stabilit reforme structurale în legătură cu serviciile care funcționează bine și avem de gând uh, să înlesnim funcționarea aceasta și în următorul CFM. Deci vrem să consolidăm reformele structurale, să sprijinim serviciile pentru statele membre. Vrem să modificăm reputația pe care au avut-o reformele structurale, care au fost uh, văzute cu ochii răi din uh, motive absolut clare. Deci vrem să schimbăm asta. Lumea se schimbă, deci trebuie să ne reformăm societățile și trebuie să ne consolidăm în um, societatea noastră bazată pe uh, bunăstare. Deci sprijinul Comisiei către statele membre e mai important acum decât niciodată. Deja avem un proiect pilot pe această temă care pare să funcționeze destul de bine. So, um, this is one way to look at it. So, e un mod de a vedea lucrurile. Uh, we, for instance, on, on skills and education, we have a service in place which is free of charge for member states. Dacă unele state membre vor să-și uh, reformeze sistemul de învățământ, Comisia împreună cu OCD-ul pot să le pună la dispoziție uh, posibilitatea de a-i concilia prin intermediul unui tax force făcut uh, împreună cu statul membru respectiv. Deci pentru a-i uh, orienta uh, în legătură cu reformele care trebuie făcute. Deci e ceva care există deja de 2 ani, dar nu prea s-a folosit. Reformarea sistemului de învățământ dă rezultate destul de repede. Portugalia e un exemplu, Estonia un alt exemplu țări care și-au reformat sistemul de învățământ și care deja culeg roadele acestor reforme. Doar la 4-5 uh, ani de când au fost uh, făcute reformele respective. Acum, po- cum poate Comisia să uh, înlesnească actualizarea competențelor? Avem acea coaliție pentru competențele digitale, e un exemplu nu credem că doar autoritățile publice trebuie să se implice, ci și sectorul privat poate da exemple de bune practici. Am menționat un exemplu de aici din Belgia. Deci există multe posibilități, de exemplu, pentru tineri de a se forma în Belgia. Și în Irlanda există ceva asemănător care a dat rezultate foarte bune. Și în ultimul rând, investițiile. Prin intermediul uh, Fondului European de Investiții Structurale. Și în ultimul lucru pe care vreau să-l spun domnului Becker. Eu am oferit, am discutat cu câțiva miniștri ai învățământului din statele membre și le-am propus să se gândească la posibilitatea de a folosi programul Erasmus Plus, mai ales pentru profesori sau pentru studenții care vor deveni profesori. Dacă țara X hotărăște ca 10 sau 20% din cei care studiază pentru a deveni profesori vor participa în programul Erasmus sau dacă un procent anumit dintre profesori să participe la Erasmus Plus, vă puteți imagina ce Uh, câștig ar fi din punct de vedere al capitalului social. Deci asta nu înseamnă că trebuie neapărat să înveți de la sistemul de învățământ din altă țară, însă odată ce învățământul devine cumva internaționalizat, e important, e foarte important ca profesorii noștri să fie la curent cu ce se întâmplă. Deci de aceea Erasmus Plus e uh, un instrument foarte important pe care ar trebui să-l folosească mult mai mult profesorii și studenții care vor fi profesori. Domnul Pirinski vorbea de inegalități, sărăcie. You know better than I do that many of the social policies, policy measures are in the hands of member states, but, but also EU. Uniunea Europeană poate să facă foarte multe. To social infrastructure. And for, to this end, uh, we want to replace EFSI by... Vrem să locuim EFSI cu un alt uh, fond care să se bazeze mai mult pe mm, cunoștințele empirice. Deci vom avea IMM-urile, partea de cercetare și dezvoltare. EFSI a fost un uh, fond uh, care funcționa practic la, în funcție de cerere, dar noul fond îl dorim um, mai degrabă bazat pe uh, considerente sociale. Deci vrem să ne concentrăm pe folosirea acestor instrumente mult mai mult. Dacă Parlamentul nu ne va modifica propunerea, vrem să dublăm finanțarea uh, fondurilor pentru infrastructura socială. Deci nu e mult de la 2 la 4 miliarde, însă totuși impactul la fața locului poate fi major, de la 26 de miliarde la 50 de miliarde investiții pe ansamblu. Uceniciile. Uceniciile sunt o bună modalitate de a interveni și ar trebui să se recurgă mult mai mult la ele. O modalitate dinamică de a organiza învățământul profesional într-o lume în schimbare Uh, putea fi folosit mult mai mult. Cumva, în multe țări, ucenicia și sistemul de ucenicie a fost văzut cumva ca o opțiune de categoria a doua. Deci nu ești în stare să faci ceva mai bun, deci ajungi în sistemul acesta. Însă, dacă ne uităm la ce își doresc tinerii, care sunt obiectivele acestora, aceștia își doresc să aibă un loc de muncă util, și uneori, când devii antreprenor, ai ocazia să faci ceva util. Antre- uh, e vorba de modul în care îți organizezi, uh, practic, uh, dorințele și îți canalizezi aceste dorințe pentru a face ceva concret. Deci, ucenicia ar trebui să fie inclusă în uh, uh programa școlară mult mai mult decât acum. Uh, digital skills Competențele digitale, coalițiile de joburi. Bring private sector, social partners and public authorities uh, to the partnership. Uh, implicarea autorităților publice acum în aceste parteneriate cu sectorul privat uh, ar fi utilă pentru a-i ajuta uh, pe cetățeni să-și actualizeze competențele. E ceva important, deoarece odată ce competențele necesare se modifică, nu poți să te aștepți doar ca sistemul de învățământ public sau instituțiile publice să facă față acestor nevoi. E foarte important să fie inclus și sectorul privat. Stakeholders uh, to this work. Rural area. Acum, zonele rurale. toate reformele structurale vor spori accesibilitatea în domeniul rural. Kilometri și milele interesați uh, și oraș nu mai contează atât de mult acum uh, față de trecut. Deci zonele rurale vor avea un viitor mai bun, din punctul meu de vedere. Însă, pentru a spori accesibilitatea, e important ca toate zonele rurale să uh, fie uh, ținta investițiilor. Deci oamenii să aibă mult mai multe șanse de conectivitate digitală, de pildă. Distribuirea muncii din cauza faptului că se schimbă modalitățile de a lucra. Cu siguranță că va fi nevoie de o nouă distribuire a muncii, însă trebuie să ne asigurăm că și condițiile de muncă sunt corecte. There is much point that public nu prea are rost ca autoritățile publice să, începe, să înceapă să fragmenteze mm, joburile existente pentru a le da, să zicem așa, un loc de muncă mai puțin semnificativ celor care nu au un loc de muncă. Să, să ne uităm la sistemele de mm, uh, securitate socială și să ne uităm la ele cu ochi critici, să vedem dacă într-adevăr acestea permit combinarea uh, unor slujbe cu normă parțială sau temporare, mai bine decât o fac acum. Sistemele de protecție socială au fost create într-o perioadă când toată lumea avea un loc de muncă, între 8 dimineața și, sau 9 dimineața și, și 4 sau 5 după amiaza. Easy to create this kind of monolithic world, but now uh, things have changed and we have to look at the new opportunities. Lucrurile s-au schimbat. Trebuie să vedem cum putem uh, combina ceea ce se întâmplă pe piața muncii cu evoluția sistemelor. Partenerii sociali uneori uh, pot fi o cale pentru a găsi soluții, uneori e nevoie de legislație. Și ultima chestiune care nu ține neapărat de subiectul discutat astăzi. Însă iau act de ce mi-ați transmis. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Încă două persoane vor să ia cuvântul. Mi-aș permite și eu să mă refer puțin la mizele pe care le-ați evocat. E dreptul, învățământul și formarea sunt uh, esențiale. Deci trebuie să facem toate eforturile pentru a corecta ce nu a funcționat și când mă uit la diferite studii care compară statele membre și văd nivelul de studii al tinerilor care își încheie, să zicem, uh, școlarizarea fără calificare, fără diplomă, fie din cauza abandonului școlar, fie pentru că au fost excluși, e bine, îmi dau seama că ar trebui să se pună mult mai mult accentul pe învățământ, tocmai pentru a evita parcursul dezastruos uh, uh, pe care ajung să l ia unii. Doamna Sofia Ribeiro, mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule comisar. Vreau să vă spun că prezentarea dumneavoastră inițială în legătură cu investițiile în domeniul învățământului și nevoia de a face aceste investiții în cadrul semestrului european, precum și uh, modul în care ar trebui uh, revalorificată uh, pregătirea continuă și a profesorilor uh, prezintă niște elemente cruciale. Da, aveați dreptate și ce puneați în, legă- în legătură cu robotizarea și digitalizarea. Toate astea înseamnă că e nevoie de profesori mai buni. Însă pentru asta e nevoie de niște politici care să încurajeze acest lucru și asta nu se va întâmpla dacă sunt reduse salariile în învățământ, dacă nu se ține cont de timpul de lucru, de timpul de pregătire. Trebuie atrași cei mai buni profesori în învățământ. Doar așa putem avea niște garanții în legătură cu uh, calitatea acestora de care va, vor beneficia până la urmă elevii. Dacă aceste politici nu sunt compatibile cu reducerile din următorul CFM și Fondul Social European, cum credeți că putem uh, uh, acționa aici? Se vorbește tot timpul, se fac comparații între Fondul Social European cu un Fond Social European care încă are uh, în care are și mai multe competențe, însă practic ajunge să nu mai aibă nicio valoare. Vă dau dreptate când spuneați că e nevoie de politici adecvate pentru zonele rurale. Eu ar spune și pentru zonele cele mai defavorizate. Însă asta nu se împacă cu o scădere a fondurilor de coeziune cu 45%. Da, Comisia, bineînțeles, va spune că iese Marea Britanie, să fim atenți la uh, securitate și apărare, va trebui uh, împărțite pierderile, însă problema, domnule vicepreședinte, e că în continuare cresc asimetriile. Există țări care pierd fonduri și altele câștigă fonduri. În cazul Portugaliei, ce să facem? Care e logica dumneavoastră? Noi ne-am îmbunătățit indicatorii, am făcut eforturi. E clar că ne-am aflat într-o situație practic de faliment și am făcut niște eforturi uh, enorme și toți cetățenii portughezi au făcut eforturile astea enorme și dacă acum nu vom fi uh, însoțiți și ajutați de Comisia Europeană, ne vom uh, afla într-o situație de vulnerabilitate. Deci politicile de investiții economice trebuie însoțite de asemenea și de politici speciale în zonele defavorizate. defavorizate. Dacă nu facem asta, nu vom face decât să sporim și mai mult asimetriile și diferențele. Domnul Pirinski. Mr. Katainen for responding. Mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit mai devreme despre investiții sociale. Dumneavoastră ați spus pe bună dreptate că politicile sociale sunt de competența statelor membre. Și e clar că Uniunea Europeană trebuie să stimuleze și să susțină, din punct de vedere financiar, aceste obiective sociale. Însă, eu Și multe state au avut de suferit de pe urma măsurilor de austeritate, după cum ați spus și dumneavoastră, E vorba de proiecte de infrastructură și așa mai departe. Trecem acum la semestrul european pe 2019. Așa cum ați spus dumneavoastră, aceasta a crescut uh, tensiunile asupra pilonului social și vreau să vă întreb dacă nu credeți că acest domeniu care apare în uh, tabela de marcaj, în ceea ce privește inegalitatea socială, ar trebui să includă mai mulți uh, uh, coeficienți, indicatori, cum ar fi, de exemplu, indicatorul Gini, pentru a vedea și disparitățile din punctul de vedere al veniturilor, aceasta fiind o problemă mare pentru fiecare stat membru și pentru ca în bugetul național să se țină cont tocmai de aceste obiective și pentru a ținti aceste inegalități pentru că în multe state membre, precum în Bulgaria, aceste inegalități sunt în creștere și este deja unul dintre indicatorii cei mai ridicați uh, din UE, pe lângă faptul că Bulgaria trebuie să uh, recupereze această distanță față de celelalte state. Trecem acum la investițiile sociale la nivelul UE. Dumneavoastră ați uh, menționat modificările făcute și că se va trece de la 26 la 50 de miliarde. Ați vorbit și despre acel raport de anul acesta care arată că există o lacună de 100 sau 250 de miliarde de euro investiții care lipsesc și se ajunge chiar la estimări de trilioane de euro care ar lipsi. Deci ceea ce s-a programat acum, în cel mai bun caz, este la jumătatea drumului pentru a acoperi această lăcună. Deci dacă doriți să săriți peste prăpastie și obiectivul dumneavoastră se află doar la jumătate, e clar că o să cădeți în ea direct. Deci, care este soluția? Trebuie să ținem cont și de uh, diferențele geografice existente. Știu care este una dintre explicații. Uh, în conformitate cu PIB-ul se pare că nu există astfel de decalaje. De exist există și problema mărimii țării respective, dar indiferent care este explicația, rezultatul este același, inegalitățile rămân în picioare și zonele rurale sunt cele care au de suferit, așa cum spunea și doamna McIntyre. De aceea cred că dacă Comisia își dorește cu adevărat uh, să aibă un rezultat, o, să facă o cotitură, trebuie să ne întoarcem la politica de coeziune cu uh, accentul pus pe uh, politica socială de coeziune și ajung la ultimul punct pe care l-ați menționat și dumneavoastră, reformele structurale pe programe. După cum știm cu toții, reformele structurale sunt în mod tradițional uh, legate de înlăturarea obstacolelor în calea concurenței, o piață flexibilă și așa mai departe. Domnule vicepreședinte, eu am avut o, un aviz uh, la începutul anului pe un raport care avea de-a face cu reformele structurale și în acel aviz spuneam că trebuie să se specifice că aceste reforme trebuie să includă și reforme în domeniul educației, al sănătății, în domeniul locuințelor sociale și așa mai departe. Salut de aceea faptul că văd că dați afirmativ din cap, dar v-aș face un apel aici să faceți o propunere puternică pentru ca aceste reforme structurale să își atingă obiectivul și anume să reprezinte momentul de cotitură pentru statele membre. Motivul Uniunii Europene este aici să încercăm să ne angajăm cât mai mult pentru ca să obținem direcția pe care ne-o doream. O să vă dau cuvântul acum în ultimă instanță Ați vorbit despre educație, ați vorbit despre salarii. Este o parte foarte importantă să creăm, în uh, primul rând, stimulente pentru ca să vedem cine este potrivit să devină profesor, cine este cel mai talentat, cel mai angajat și așa mai departe. Aș dori să Fac referire și la ce a spus domnul Pirinski despre reformele structurale, incluzând aici educația. Aș vrea să vă dau un exemplu din țara mea. Trebuie să recunosc că am fost puțin surprins când am văzut statisticile. Finlanda folosește mai puțin decât media OECD-ului în uh, fonduri pentru educație și rezultatele tot nu sunt foarte bune și rezultatele sunt foarte bune, îmi cer scuze. Nu banii sunt cei care vor fac, uh, face diferența. Sigur că profesorii trebuie să fie bine plătiți. Salariile profesorilor din Irlanda, din Finlanda, salariile profesorilor nu sunt neapărat atât de ridicate. Dar este totuși ceva în sistemul de învățământ uh, finlandez uh, care face ca această profesie să fie foarte respectată și mm, atractivă. De exemplu, sunt foarte importante relațiile dintre profesori și familiile elevilor și dacă îmi permiteți, vă voi uh, povesti ceva ce se m-a întâmplat când eram ministru de finanțe. De fapt, eram prim-ministru atunci. Fica mea a mers la școală atunci. Avea șase ani. Și în una din primele ei zile la școală, la o conferință de presă dată de guvern în legătură cu bugetul, uh, august, când ne facem noi de obicei această propunere bugetară, deci am văzut că mă suna cineva de la școală. Am ieșit uh, să vorbesc cu directoarea care vroia doar să vorbească despre ce se întâmplă la școală, dar e normal. Deci profesorii au această legătură directă cu părinții copiilor. Și asta e un exemplu grăitor. Deci chiar trebuie să vedem ce se întâmplă cu reformele structurale, deoarece nu e vorba doar de bani. Uneori nu e vorba neapărat de bani, ci de folosirea resurselor existente într-un mod mai, uh, mai bun, pentru că această profesie să devină mai atractivă, mai respectată pentru a obține rezultate mai bune. De aceea e important să avem aceste resurse, reforme structurale prin, deci prin, și Portugalia e un exemplu bun de reușită. Și rezultatele sunt din ce în ce mai bune, cel puțin asta arată datele OCDE și asta se datorează reformelor. E drept că există propuneri de a reduce fondurile de coeziune. Știți bine motivele pentru care se face asta, însă fondurile sociale, fondul social, mă scuzați, va avea o dotare de 100 de miliarde și investiții și impactul în ceea ce privește investițiile va fi mai mare. Unele țări au de pierdut. Situația poate că s-a îmbunătățit, asta e o veste bună, însă poate că și pragul general a fost căzut, însă acum depinde de dumneavoastră la negocierile cu Consiliul. Și în ultimul rând, diferența aceea de o, între 100 sau 50 de miliarde. Trebuie să încurajăm statele membre să facă tot posibilul pentru ca nu toți banii să vină din bugetul comunitar. Și referitor la EFSI și la dezechilibre. Rata cea mai realistă de a privi lucrurile e să vedem investițiile EFSI în funcție de PIB. Acolo vedem exact cât de mult a reușit o anumită țară să folosească uh, acest fond, deci în funcție de ponderea economiei. Deci cel mai mare utilizator în funcție de uh, PIB e Grecia, pe locul 2 Bulgaria, Eh, Estonia, mă scuzați, urmată de Bulgaria, Portugalia, Spania și pe 6 Finlanda. Deci primele cinci merg în direcția cea bună. Vă puteți închipui? E cel mai bine păstrat secret, deci nimeni nu știe despre asta și vă mulțumesc că ați pus această întrebare. De altfel, EFSI chiar dacă e un fond eh, să zicem, care funcționează în funcție de cercere, a făcut față mm, obiectivului. Deci față față neajunsurilor și e important pentru IMM-uri. Părește participarea acestora, dar a fost util și pentru alte proiecte. Oricum, toate detaliile cu privire la EFSI le puteți găsi pe mm, pagina noastră de internet. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru discuția foarte utilă și rodnică pe care am avut-o astăzi. En tous les cas, c'est nous qui vous remercions de, de vous. Vă mulțumim și noi pentru faptul că v-ați pretat la acest exercițiu, care e foarte important pentru noi. Deci, pe curând, sper să menținem acest uh, schimb uh, permanent de vederi între Parlament și Comisia Europeană. Și acum ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi din această dimineață. E un punct puțin special, în măsura în care nu e vorba de un raport sau un aviz la un text cu amendamente. Însă știți că la ultima noastră ședință a Comisiei de Ocupare am avut ocazia, au intervenit mai mulți deputați, atunci am avut deci ocazia să vorbim despre conflictul de muncă, litigiul care există aici în Parlamentul European, conflictul social, de, care privește pe interpreți membrii ai personalului. Coordonatorii la Strasburg săptămâna trecută au abordat acest punct și noi am dorit să acordăm uh, o perioadă de timp limitată, e drept, aici în Comisia de Ocupare, pentru a avea un schimb de opinii cu principalii vizați, și anume reprezentații interpreților. Deci am dorit să avem această jumătate de oră pe care o vom împărți în două etape, deci întâi Vom avea 15 minute pentru ca reprezentanții interpreților să poată să se exprime, după care vom avea încă un sfert de oră pentru diferitele intervenții ale colegilor, mai ales ale coordonatorilor. Țin de altfel să le mulțumesc interpreților în primul rând pentru munca pe care o fac. E o muncă esențială deci chiar dacă ne aflăm acum într-un conflict social, dar vă mulțumesc pentru că ați acceptat să veniți să ne explicați cum stau lucrurile, care sunt revedicările dumneavoastră. Și vă mai spune încă un lucru și o spun personal, eu cred că Parlamentul European și eurodeputații trebuie să se poziționeze în legătură cu conținutul negocierilor sociale aici, în instituția noastră care se numește Parlamentul European, care este totuși o întreprindere. E important de asemenea și Aici mă refer la intervențiile auzite la ultima ședință a Comisiei. E important ca în această instituție principiul concertării și dialogului social să poată juca un rol uh, important, așa cum se cuvine, deci rolul de plin. Vor interveni trei persoane, domnul Roberto Achino este primul care va interveni, după care doamna Astrid Knock și doamna Ana Vivas Bailo. Mă scuzați, poate nu v-am pronunțat bine numele. Malheureusement. Euh, et donc je vous laisse la parole. Vă dau cuvântul, uh, deci un sfert de oră vă puteți uh, repartiza timpul pentru intervenții. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această posibilitate. Le mulțumesc tuturor membrilor Comisiei de Ocupare pentru faptul că ne-au primit uh, în timp cam din scurt. Voi încerca să fiu succint și deja îmi cer scuze de la colegi în engleză prezentarea, dar de ani de zile negociem, discutăm în uh, engleză și nu avem darul de a interpreta reuniunile administrative. În primul rând, aș vrea să pun din capul locului că interpreții reprezintă o categorie specială de personal. Regulamentul personal recunoaște acest lucru și de aceea avem niște condiții de lucru specifice. De ce stau așa lucrurile? Așa cum s-a recunoscut în multe studii, noi suntem supuși la un nivel de stres uh, anormal de înalt. Avem nevoie de un nivel de concentrare foarte ridicat, deoarece în același timp trebuie să facem mai multe lucruri, să ascultăm, să înțelegem și să traducem simultan în limbi diferite. Noi nu controlăm în niciun fel ritmul muncii noastre, acest ritm e dictat de vorbitori, deci trebuie să ne ajustăm la orice viteză și de asemenea, spre deosebire de alți membri ai personalului, nu avem birouri. Suntem o profesie itinerară care lucrează într-un spațiu restrâns. De asemenea, există provocări specifice legate de interpretare aici în Parlament. În primul rând, după cum știți foarte bine, timpul de vorbire e foarte scurt. Asta înseamnă viteză mare, discursuri citite. Puteți vedea aici media cuvintelor pronunțate pe minut în mod normal și câte cuvinte sunt pronunțate pe minut în Parlamentul European. Deci vedeți că e cam nefirească această viteză. Vrem să fim la înălțimea acestei provocări, însă pe lângă asta mai avem și alte probleme, cum ar fi numărul din ce în ce mai mare de reuniuni tehnice, de audieri, pentru care trebuie să ne pregătim. Noile condiții de muncă impuse în august anul trecut nu ne dau suficient timp de pregătire, prin urmare pun în pericol calitatea serviciului nostru. De asemenea, suntem mai stresați din cauza transmiterii pe internet. Multe ședințe ca și aceasta sunt transmise pe internet, deci nu ne ascultă doar cei din sală, ci un public mai larg. De asemenea, noi nu ne controlăm în niciun fel programul de lucru. Programul nostru e făcut de unitatea de programare, noi trebuie să ne adaptăm de multe ori la schimbări de ultim moment. Deci pentru asta nevoie de multă flexibilitate. Acum, de ce protestăm? Suntem o categorie de personal pașnică. Am fost foarte flexibili de ani de zile, de zeci de ani de zile, însă acum am ajuns să protestăm din mai multe motive. În primul rând, probleme juridice. Noile condiții de lucru au fost impuse unilateral, încălcându-se astfel mai multe reguli. În primul rând, clauza de revizuire a condițiilor uh, anterioare, prin care era nevoie de un acord cu interpreții. S-a încălcat regulamentul de personal, deoarece în acesta există o prevedere care stipulează că trebuie consultat comitetul de personal înainte de a modifica condițiile de lucru. Acea consultare, bine, nu a avut loc. Și de asemenea, mai este un element specific în noul text care contravine directivei cu privire la timpii de lucru. E vorba de timpul de odihnă zilnic. De asemenea, se încalcă acordul între Organizația Colegilor Freelance și instituțiile europene. Există principiul tratamentului egal între interpreții um, funcționari și cei uh, independenți, principiu care nu este respectat uh, pe deplin. De asemenea, nu există un dialog social uh, în adevăratul sens al cuvântului. De aceea am ajuns la asta. Sindicatele au înaintat un uh, preaviz de grevă pe 28 mai. De atunci nu a avut loc nicio întâlnire între conducerea Parlamentului, administrația Parlamentului și, pentru a, și reprezentanții noștri pentru a soluționa problema. De asemenea, așa numita concertare care are loc între secretarul general și uh, personal de, comite, de comitetul de personal, deci concertare care ar fi trebuit să se încheie la sfârșitul anului 2017, nu a dat niciun rod până acum. Aceste concertări, consultări au durat foarte mult, fără niciun rezultat tangibil. Acum, haideți să vedem care au fost problemele legate de dialogul social înainte de a ajunge noi la preavizul de grevă. Conducerea IPI a Parlamentului a pus uh, punct negocierilor de două ori. Deci au hotărât să pună capul negocierilor înainte să ajungem la convergența părilor noastre. De asemenea, obiectivele administrației s-au tot schimbat obiective în mișcare. Se tot adăugau cerințe la cele formulate anterior. A lipsit transparența. Nici interpreții, nici comitetul de personal nu au avut un acces de plin la toate datele statistice și la toate informațiile din DG Link pentru a vedea, pentru a verifica dacă solicitările conducerii erau justificate în funcție de nevoile reale ale instituției și de asemenea putem spune că Situația a fost descrisă cumva părtinitor. Mai ales în iunie, la plenara din Strasburg, la Strasburg când doar o parte a acestei uh, situații a fost prezentată și când au fost uh, lăsate pe din afară multe informații esențiale. Deci mult subiectivism. Vedeți aici colegii care au pus foarte multe anunțuri. Deci dreptul nostru la grevă de asemenea a fost, uh, a fost uh, a avut de suferit. La Strasburg, aproape 60% din colegii interpreți au fost rechiziționați într-o anumită zi. Se fac rechiziționări discriminatorii chiar și uh, săptămâna asta. Mulți colegi din aceste cabine sunt rechiziționați, deci cu toții lucrează din solidaritate pentru colegii rechiziționați. Și în al treilea rând, uh, vorbim despre conținut, protestăm tocmai uh, din cauza naturii acestor condiții de muncă care ne-au fost impuse. Vrem să putem să oferim un serviciu de calitate, însă în același timp vrem să ne menținem sănătatea și echilibru între viața uh, de familie și cea profesională. Nu voi intra în detalii, vreau doar să menționez faptul că numărul de ore zilnic e mai ridicat decât cel de la ONU, o altă instituție comparabilă cu Parlamentul European, unde se lucrează șase ore pe zi cu un sfert din limbile uh, din care lucrăm noi aici. De asemenea, lucrăm de multe ori în afara timpului de lucru obișnuit, mai devreme sau mai târziu. De asemenea, trebuie să fim disponibili pentru zile foarte lungi, o disponibilitate de 12 ore sau mai mult uneori în Parlamentul European, dar perioada în care noi suntem on-call nu este calculată în statisticile pe care vi le-a prezentat conducerea. Deci toate acestea au dus la multe neînțelegeri. Mulți cred că noi lucrăm doar când suntem în cabină. Ei bine, asta e partea vizibilă a muncii noastre, e vârful icebergului. E ca și cum ar spune că eurodeputații lucrează doar când au ședință. Ca și cum tot ce fac ei în birouri, când se întâlnesc cu oamenii, când studiază documente, n-ar conta. Vârful acestul iceberg, deci două trăim din munca noastră e invizibil, însă e vital să putem lucra la un nivel calitativ înalt. Aveți nevoie de asta, meritați acest lucru pentru ca acest sistem să poată funcționa. Și acum nu voi intra în detalii, nu avem suficient timp, însă aici aveți mai multe motive care explică de ce statisticile date de conducerea Parlamentului sunt uh, subiective și incorrecte, deoarece nu se ține cont de multe lucruri. Aici aveți o reprezentare grafică a unui program săptămânal al unui coleg. De pildă, în dreapta vedeți exact programul zilnic al persoanei respective. Eu o colegă foarte ghinionistă are trei uh, reuniuni foarte tehnice, plus un trialog la o altă comisie, plus un trialog, pentru care persoana respectivă trebuie să se pregătească. Singurul lucru care e calculat în statistică e timpul petrecut în cabină, 24 de ore, însă în rest, pentru a se pregăti, pentru a-și menține limbile, pentru a se forma, nu e avut în considerare, nu e luat în considerare. Persoana respectivă trebuie să se pregătească pentru 35-40 de subiecte diferite de pe ordinea de zi. S-a spus de asemenea că interpreții rezistă la schimbare, că nu vor să uh, își schimbe modul în care au lucrat până acum, deci că nu vor să se schimbe nimic. Nimic nu e mai departe de adevăr decât asta. După cum vedeți, din 2002 am pierdut 81 de posturi. Eram 350 și am ajuns acum la 269, cu un regim lingvistic dublu. Deci deja facem mult mai mult cu mai puțin. Alte economii uh, ar fi garantate dacă s-ar da curs uh, propunerilor făcute de interpreți, concesiilor făcute de acestea. De asemenea, oferim mai multă flexibilitate uh, am fost de acord cu anumite elemente noi din aceste noi condiții din, de lucru, deci pentru a putea acoperi mai multe reuniuni, de pildă la ora prânzului, deci astfel nu trebuie recrutați interpreți suplimentari. De asemenea, noi studiem în mod constat alte limbi străine, deja mulți dintre noi știu foarte multe limbi, unii dintre noi știu șase, șapte limbi, deci încercăm cu toții să ne îmbunătățim uh, nivelul de limbi, dar pentru asta e nevoie de timp și de eforturi. În concluzie, deja am făcut numeroase concesii pentru a face față nevoilor Parlamentului. Din păcate, conducerea Parlamentului European nu a avut o atitudine pozitivă. Nu a acceptat multe din uh, solicitările noastre. Ei parcă ar vrea să aibă totul fără să renunțe la nimic. Deci nu sunt deloc îngăduitori. Vor să reducă uh, cheltuielile în ceea ce privește angajările de colegi freelance, în același timp vor mai puțin uh, funcționari, dar uh, în paralel vor și mai multe reuniuni pentru care e nevoie de o flexibilitate extremă. Deci n-ai cum să le împaci pe toate acestea. Din septembrie 2017, conducerea Parlamentului a implementat o versiune soft, mai pragmatică, să zicem așa, ușoară, a acestor condiții de muncă impuse. Și această versiune corespunde în mare parte cu propunerea făcută de noi, cu contrapropunerea făcută de noi. Asta ar putea fi o soluție, credem noi, să se oficializeze această versiune a condițiilor de muncă deci asta e uh, soluția pe care ne-o dorim și de precădere uh, credem că ar trebui să se întâmple până în vacanța de vară. Am așteptat mult prea mult. De exemplu, la plenara din mai am dovedit că suntem gata să facem mai multe dacă circumstanțele necesită acest lucru. Deci de fiecare dată interpreții au dat dovadă de flexibilitate și au făcut mai mult. Nu vrem mai mulți bani, suntem foarte mulțumiți de salariile pe care le avem noi, care sunt uh, Ehm, la fel ca ale altor membri ai personalului. Vrem doar niște condiții de lucru decente, deoarece vrem să oferim un serviciu de excelență și să ne protejăm sănătatea și echilibru eh, viață, loc de muncă. Je vous remercie pour euh, cette présentation. Mulțumesc pentru această prezentare, care mi se pare foarte instructivă, chiar dacă într-un timp redus, dar este important să vă auzim punctul de vedere și acum am să dau uh, cuvântul colegilor mei, uh, câte două minute fiecare, pentru ca toată lumea să ia cuvântul. În primul rând, din partea PPE, nu. Credeam că anunțasem la sfârșitul prezentării, dar vă rog, Domnule președinte, mi-aș dori să prezint uh, punctul de vedere al interpreților freelance, dar vă rog foarte, foarte succint, pentru că este important să aveți și comentariile colegilor. Bună ziua, domnule președinte, bună ziua, domnilor și domnilor. Roberto a prezentat foarte bine care este situația pentru condițiile de lucru în general, dar aș vrea să vă prezint și perspectiva freelancerilor, pentru că atunci când se vorbește despre condițiile de lucru ale interpreților la Parlamentul European, de multe ori se, toată lumea se gândește la funcționari, 269 aici. Însă Parlamentul European uh, angajează în fiecare an 1500 de interpreți freelance care acoperă peste 50% din orele de interpretare necesare. Și condițiile de lucru despre care vorbim se vor implementa pentru toți aceștia și marea majoritate liberi profesioniști. Freelancerii, care se mai numesc și AIC, agenții de interpretare de conferințe, sunt uh, lucrători foarte calificați care au trecut de examene uh, foarte sofisticate, care acoperă multe limbi din Uniunea Europeană și unii chiar și mai mult decât atât și care uh, funcționează în funcție de ciclul parlamentar. Uh, pe noi ne reprezintă Asociația Internațională a Interpreților de Conferință, AIC, care este cea mai mare și cea mai veche. Din 1969, instituțiile Uniunii Europene au o convenție cu AIC prin care se reglementează condițiile de lucru pentru acești interpreți, principiul de bază fiind egalitatea de tratament pentru cele două categorii. Condițiile de lucru care au fost însă impuse anul trecut încalcă acest principiu. În anexă se stabilesc excepții pentru freelancer în ceea ce privește compensarea, de exemplu, pentru, pentru munca în timpul nopții sau misiunile foarte obositoare, compensații pe care noi nu le-am primit și funcționarii da. Aceste condiții impuse nu țin cont de felul în care se angajează freelancerii pentru că se stabilesc limitele pentru timpul de lucru și compensațiile în funcție de o perioadă de o săptămână. În felul acesta, freelancerii sunt uh, lipsiți de protecție pentru că contractele sunt pentru 1 până la 3 zile și nu o săptămână. Nu se respectă nici caracterul specific al profesiei noastre și regulile aplicate pentru uh, sectorul de activitate în UE și la nivel internațional. Instituțiile europene se află într-o poziție dominantă pe această piață din cauza volumului mare de contracte pe care le oferă. Condițiile impuse anul trecut, al cărui obiectiv principal era acela de reducere a costurilor, va lăsa pe mulți freelanceri fără muncă. Reducerea costurilor poate fi un obiectiv legitim, dar nu în detrimentul calității muncii sau a timpului de pregătire necesar. Poate că nu știți, dar la Parlamentul European se angajează din ce în ce mai mult uh, cu mai puțin de 24 de ore înainte sau chiar în aceeași zi pentru ședințe care au început deja, ceea ce creează o presiune enormă atât din punct de vedere a calității profesionale, pentru că nu e timp pentru pregătire, cât și pentru demnitatea freelancerilor care lucrează în condiții din ce în ce mai precare. Practic, uh, ce se întâmplă uh, și consecințele acestor condiții vor depăși uh, Parlamentul European. Condițiile de lucru la instituțiile europene sunt un punct de referință pentru mulți freelanceri atunci când negociază contracte demne pe piața privată, de multe ori la nivel individual pentru că interpretarea este o profesie uh, pentru uh, independenți acești interpreți uh, care uh, susțin profesia noastră în întreaga Europa și în lumea întreagă ascultă să vadă ce se întâmplă astăzi aici. Toți își îndreaptă privirile spre noi și speră ca ceea ce se va întâmpla aici să nu-i lovească din plin pe ei toți. Mulțumesc! Merci. Je vais d'abord donner la parole au Mulțumesc. O să dau cuvântul acum mai întâi diferitelor uh, reprezentanți ai grupurilor politice. Două minute, George Bach, vă rog foarte pe scurt. Da, mulțumesc foarte mult, Clud. Nu aș dori să vorbesc despre cerințele cele mai importante și nici despre chestiunile de specialitate, pentru că eu cred că cu toții cunoaștem diferitele probleme în diferitele comisii, noi care suntem deputați știm uh, și apreciem uh, în primul rând munca interpretilor zilnic pentru mine nu este vorba nici de conținuturi aici, pentru că eu cred că sunt chestiuni foarte specifice și până la urmă Sindicatele și uh, delegațiile trebuie să se ocupe de acest lucru, însă pentru a putea reprezenta această cauză ar trebui să se intre într-un adevărat dialog social. Aceasta este ceea ce eu regret cel mai mult și mi se pare și foarte ciudat și foarte trist că aici, în uh, această instituție care arată atât de cu drag, cu degetul pe alții, pe întreprinderi, pe um, unii care nu respectă acest dialog social în alte instituții, dar noi aici, la noi acasă, nu reușim luni de zile să reluăm serios un dialog. Iar uh, reprezentantul interpreților a spus exact acest lucru, a spus că de fapt soluțiile nu sunt atât de îndepărtate și eu cred că se poate intra într-un dialog rezonabil și se poate găsi o soluție rezonabilă încă înainte de pauza parlamentară de vară. Eu cred că această muncă nu poate să fie gestionată ca o industrie de producție. Reprezentanții ne-au spus foarte clar că sunt flexibili, în fiecare zi ne arată de fapt că sunt flexibili, că sunt îngăduitori cu noi și eu zic că noi ar trebui să îi ajutăm să ajungă cât mai repede înapoi să, în acest dialog social să găsească o soluție înainte de pauza parlamentară de vară. Mulțumesc! Merci, Monsieur Edouard Martin. Mulțumesc, domnul Eduard Martin din partea SCD. Mulțumesc foarte mult, Claude, mulțumesc interpreților pentru explicațiile date, explicații pe care le cunoșteam deja în parte, pentru că eu am citit cel puțin documentul pe care ni l-ați dat. Ceea ce aș vrea eu să denunț aici este atitudinea domnului secretar general Vele. El gestionează acest parlament cum gestionează orice întreprindere, însă că în orice întreprindere o situație ca a lui Uh, cu siguranță ar duce la o grevă sănătoasă și întreprinderea ar fi blocată. Iar aici ce se întâmplă e că interpreții sunt rechiziționați. aceasta este absolut la opusul a ceea ce ar trebui să fie valorile pe care noi le transmitem. Este vorba de toate convențiile internaționale aici. Dreptul de grevă este înscris acolo. Cum se poate ca noi, Parlamentul European, să nu-l acceptăm? Sigur că dacă vrei să îți omori câinele pentru că are turbat, atunci se poate să faci, dar sigur că aici poți după aceea să recurgi la freelance. E cumva personaj, sunt personal ca în Franța șervețele, de unică folosință, iar un după ce îi folosesc, fără să existe niciun fel de raport credibil de fapt de muncă aici. Credibilitatea unui ales trebuie să fie capacitatea sa de a-și aplica și lui regulile pe care le impune celorlalți. Nu știu dacă Taiani, Urili și alți uh, reprezentanții acestui instituții accepta asemenea condiții. Trebuie denunțat ceea ce se întâmplă, dar nu este suficient. Nu mai este suficient. Eu am fost îngrozit să văd că au fost rechiziționați. Nu se poate să acceptăm așa ceva. Trebuie să acționăm. Eu, împreună cu dumneavoastră, împreună cu ei, o să analizez posibilitatea de a uh, organiza o acțiune de anvergură, o acțiune serioasă care să fie vizibilă și în exterior pentru a denunța instituțiile europene. Și vreau să vă amintesc că în decembrie, și știm cu toții, la Göteborg am avut trei uh, semnături din partea lui Tusk, a lui Juncker și a lui Tajani și cu cerneala semnăturilor lor care nici nu s-au uscat, deja se încearcă pur și simplu călcarea în picioare a drepturilor sociale și a dialogului social și a negocierilor. Asta este ceea ce trebuie să condamnăm. Mulțumesc! Merci, je pense que je... Mulțumesc! Nu dorește nimeni să ia cuvântul de la ECR sau de la ALDE. Doamna Cari, din partea GUE, vă rog. Først og fremmest øh, tak for præsentationen, og ikke mindst tak for det Mulțumesc. Le mulțumesc interpreților pentru prezentarea făcută și de altfel, dragi interpreți, vă mulțumesc pentru munca pe care o faceți aici zi de zi. E drept, marea majoritate dintre noi recunoaștem că munca dumneavoastră e dificilă, se desfășoară în condiții dificile și mă bucur că azi am aflat și lucruri noi. Grupul meu este foarte uh, deranjat de atitudinea secretariatului general, secretarului general. Și aveți dreptate să cereți niște negocieri sociale serioase. Administrația Parlamentului European trebuie să participe la aceste negocieri. E singura cale posibilă aici și de preferință înainte de vacanța de vară. Nu putem accepta o astfel de atitudine din partea administrației și ca alte grupuri și eu cred că trebuie să facem presiuni pentru a denunța atitudinea instituției noastre. Dacă nu mai vrea nimeni să intervine de la Vers, nici de la IFDD, domnul Dominic Marlan de la grupul Europa Națiunilor. Și Eu cred că Ceea ce vedem noi aici e o Europa ultraliberală care încearcă cu orice preț să uh, aducă într-o situație precară pe toată lumea. Demersul e foarte simplu, de altfel. Creștem numărul de freelance, angajați, oameni care, din câte am înțeles eu, lucrează fără o protecție reală și în același timp funcționarii, angajații permanenți sunt uh, supuși la presiuni din ce în ce mai mari, deci li se impun condiții din ce în ce mai dificile pentru a-i uh, face să-și dea demisia, practic, deoarece domnul Vele asta vrea, economii. E rușinos ce se întâmplă. E rușinos pentru această instituție care ar trebui să fie un exemplu și care în toate discursurile spune tocmai uh, contrarul. Și înțelegem mult mai bine, după părerea mea, de ce această Uniune Europeană ultraliberală uh, face același lucru și cu popoarele statelor membre. Deci același lucru pe care îl face și cu ă, funcționarii și personalul instituțiilor europene. Același lucru, flexi-securitate, precarietate. Deci folosesc practic același lucru pe care îl folosesc aici în instituția noastră. E rușinos ce se întâmplă. Merci, je fais... Vă mulțumim. Au intervenit toate grupurile politice. Doamna Sofia Ribeiro dorește să ia cuvântul. Și eu vreau să le mulțumesc interpreților pentru munca pe care o fac, muncă care e de o calitate foarte înaltă. Aș vrea să ridic în discuție două lucruri. În primul rând, dialogul social, consultările sociale, care sunt atât de importante. Deci, trebuie să facem așa cum spunea domnul uh, Bach, să existe concertare, consultări sociale și noi suntem responsabili, noi Comisia de Ocupare, să facem tot posibilul pentru ca serviciile Parlamentului European să ne comunice ce fac pentru a avea mai multă transparență în această procedură, în acest proces. E important deoarece trebuie să știm cum e gestionat calendarul, ce perspective, ce așteptări are această direcție generală pentru ca pe viitor să se soluționeze acest lucru. Pe de altă parte, alterarea um, serviciilor la Strasburg. E inadmisibil ce s-a făcut cu rechiziționările. Sunt încălcate toate normele de, în vigoare din acest sector. Și cer uh, să se ia legătura cu serviciile Parlamentului, să se ceară explicații ca să știm care sunt procedurile și cine s-a aflat în spatele acestei rechiziționări pentru serviciu minim. Un lucru care ne se pare de-a dreptul de necrezut. Pentru că nu vorbim aici despre serviciu minim. Serviciu minim se aplică atunci când vorbim de chestiuni de securitate sau apărare. La Parlamentul European, indiferent uh, cât de important este, nu putem considera un astfel de serviciu uh, minim uh, care pune practic sub semnul întrebării populației europeană. Este de neacceptat să se ajungă la o astfel de rechiziționare și sper ca serviciile competente să ne dea explicații ca să avem și noi o poziție clară împotriva acestei acestei uh, uh, rechiziționări. Ευχαριστώ Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur că văd că există atâta susținere pentru această grevă E vorba de uh, lucrători și aceștia, interpreții respectiv, sunt susținuți aici. Este o profesie care este uh, foarte importantă și pe care trebuie să o susținem, care este esențială uh, pentru noi, pentru Parlament, pentru uh, instituțiile europene în general și aceasta va fi ca un fel de oglindă a noastră. Iată care este imaginea Uniunii Europene și dacă distrugem această imagine prin măsurile care s-au luat împotriva interpreților, cred că mesajul pe care îl transmitem este unul foarte prost. Deci, iată, siguranță, securitate la locul de muncă, sănătate la locul de muncă sunt chestiuni esențiale pe care nu le putem neglija. Aș vrea să Uh, citez aici un studiu care ne arată următoarele. Interpreții în uh, timpul muncii lor, atunci când interpretează ceea ce se întâmplă în capul lor, activitatea neurologică pe care o au este foarte asemănătoare cu uh, cea pe care o ai în timpul unui accident vascular. Practic, uh, uh, impulsurile neurologice merg în toate sensurile și deci uh, interpretarea este o funcție foarte, foarte complexă. Cred că Uniunea Europeană și instituțiile europene ar trebui să fie un adevărat model pentru societate. Trebuie să ne protejăm lucrătorii 100% și în special trebuie să susținem acele categorii de personal care realizează sarcini extrem de complexe și dificile așa cum se întâmplă cu interpreții aici la Parlamentul European. Avem studii de tip medical care ne arată cu claritate că există riscuri foarte grave pentru persoanele care sunt puse în circunstanțe dificile, precum interpreții. Aș avea și eu o întrebare pentru dumneavoastră. Vreau să vă întreb de unde a primit instrucțiunile secretarul general? Și uh, ce se întâmplă cu aceste reguli pe care le-a impus, pentru că dacă ele încalcă principiul, principiile Uniunii Europene, de unde au venit? Cred că trebuie să ne dăm seama cu toții ce se întâmplă în cursul acestor negocieri și să înțelegem care sunt părțile și cine este condus de cine și de unde au venit instrucțiunile. Cred că trebuie să ne punem toate aceste întrebări și să fim uh, participanți în acest proces. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Colesga! Eu. Mulțumesc. Înainte de toate, aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați organizat această ședință. De mai multe luni de zile am primit mesaje din partea interpreților cum că nu ar fi mulțumiți cu condițiile de lucru impuse. Și comisia noastră, deși nu a participat în această dezbatere, cred că este esențială și toți deputații de la Comisia de Ocupare trebuie să înțeleagă perfect despre ce este vorba, care este situația actuală. Sunt absolut sigură că Parlamentul European, în calitate de instituție care încearcă să schimbe lumea, nu face decât să lanseze un apel către statele membre, un apel urbi et orbi și până la urmă noi în instituțiile noastre nu oferim exemplul pe care ar trebui să-l oferim ar trebui să fim un model pentru acele acțiuni care ni se par esențiale. Și mă bucur că s-a organizat această întâlnire. Sunt absolut convinsă că munca interpreților este o muncă extrem de dificilă, extrem de exigentă și că, prin urmare, condițiile de lucru ale interpreților trebuie să țină cont de dificultatea acestei munci. Felul în care interpretează ei va avea consecințe directe asupra felului în care noi vom lucra în calitate de deputați. Printre interpreții care lucrează aici la Parlamentul European există multe lucruri în comun, pentru că nu e vorba aici doar de interpreții, nu sunt doar interpreți, mai sunt și deputații și funcționarii de aici de la instituțiile europene care lucrează într-un ritm foarte susținut. Suntem obligați să lucrăm după masă sau seara și aceasta are consecințe pentru noi toți. Dacă dintr-o dată apar semne de întrebare în ceea ce privește organizarea, cred că aceste îndoieli sau întrebări pe care le avem trebuie tratate într-un cadru mai larg, nu doar referindu-ne la interpreți pentru că uh, traducătorii, de exemplu, au la dispoziție trei săptămâni pentru a traduce un text, dar noi, în calitate de deputați, avem o zi la dispoziție pentru a pregăti un compromis care după aceea trebuie tradus. Nici noi nu avem timp suficient, suficient deci cred că ar trebui să vorbim despre felul în care se organizează activitatea parlamentară într-un context mai larg. La comisia noastră, Comisia de Ocupare, de multe ori spunem că noi uh, suntem reflexul a ceea ce se întâmplă pe piața muncii. Este un lucru foarte clar. Din păcate, nu am destule date la dispoziție pentru a evalua aici dialogul uh, realizat între administrație și interpreți. Dar știu că în ultimii ani s-au organizat câteva zeci de întâlniri uh, nu știu de ce sau dacă putem numi aceste întâlniri ca fiind un dialog social, dar știu că au avut loc. Și uh, mie îmi lipsește aici punctul de vedere al celeilalte părți. Aș dori să aud și argumentele prezentate de cealaltă parte, pentru că în acest dialog social întotdeauna sunt incluse două părți. Astăzi am avut punctul de vedere al uneia dintre părți, mi se pare absolut realist ceea ce ne-ați spus, dar m-aș simți mult mai bine dacă în aceeași ședință am fi putut uh, avea față în față argumentele din cele două părți pentru a le compara. Sper ca întâlnirea de astăzi să ne fie de utilitate pe viitor pentru a ne înțelege mai bine. Pentru că, după cum spuneam, noi nu suntem parte în acest conflict sau nu ar trebui să fim, pentru că comisia noastră, comisia de ocupare, nu este cea care angajează interpreții. Noi, bineînțeles, profităm de pe urma uh, serviciilor oferite de interpreți, dar nu îi angajăm direct. Sper ca pe viitor să primim informații mult mai complex, complete pentru a face o evaluare cât mai corectă cu putință pentru această cauză. Mulțumesc! Merci. Donc, j'ai donné la... Mulțumesc! Am dat cuvântul tuturor celor care au cerut cuvântul, însă eu, președinte, acum uh, acting, uh, trebuie să trag uh, nu concluziile, pentru că suntem acum încă într-un moment prea precoce pentru a trage concluziile. Eu sper ca cerințele dumneavoastră să, să poată după aceea să găsească, să se, găsească soluții pentru ele. Am ascultat uh, colegii și suntem solidari. Suntem solidari în ambele sensuri ale acestui cuvânt. Quand je dis les deux sens du mot, și când spun în ambele sensuri, mă refer în primul rând la solidaritatea dorinței, solidaritatea um, care face ca noi să dorim să vă ascultăm doleanțele și să cerem ca un dialog social să fie amplu, să fie suficient. Însă, în același timp, suntem și solidari dintr-o perspectivă materială, aproape aș vrea să spun dintr-o perspectivă fizică, fără să mă înțelegeți greșit, vă rog. Însă dumneavoastră, ca interpreți, sunteți o parte din noi. Dumneavoastră v-ați uh, prezentat condițiile de lucru, condițiile dumneavoastră de lucru sunt legate și nu sunt aici uh, pentru ca să reprezint sindicatul interpreților, dar noastră sunteți foarte uh, legați de felul în care noi lucrăm. Sunteți până la urmă portavocea noastră, chiar dacă dumneavoastră nu puteți să vă abateți de la sensul mesajului nostru, ci trebuie să traduceți ceea ce spunem noi. Este o nuanță importantă aici. Nu putem doar să ne satisfacem cu ascultarea dumneavoastră. Să vă ascultăm pe dumneavoastră e un lucru. Însă e clar că trebuie să ascultăm și, să ascultăm și uh, managementul Parlamentului. Am avut documente la dispoziție, dar nu am nicio problemă ca la reuniunea coordonatorilor să se pună pe agenda și acest uh, subiect, să se asculte și managementul Parlamentului. Eu zic că tocmai un dialog social înseamnă ca două părți să vorbească, chiar dacă noi nu suntem nici una, nici alta din aceste părți. Nu putem însă să ne limităm la acest lucru. Eu vă propun, dacă sunteți de acord și cu siguranță voi transmite la reuniunea coordonatorilor și președintei noastre acest lucru, eu cred că începând cu Comisia Ample, deși nu cred că e o chestiune care ține doar de Ample, dar din Comisia Ample să încercăm să discutăm cu Parlamentul European, să ascultăm și direcția generală a, Parla- a Parlamentului și uh, cred că și pe președinții diferitelor grupuri politice, pentru că ei se întâlnesc în cadrul uh, conferinței președinților și, uh, de asemenea, și în cadrul uh, reuniunilor uh, biroului. Eu zic că um, e foarte important uh, să încercăm să găsim o soluție pentru această soluție pe care o regretăm. Această soluție o regretăm pentru că ne împiedică să funcționăm corect în meseria noastră de deputați și deci este o situație care, până la urmă, împiedică democrația să funcționeze corect. E un lucru foarte important aici. Pe de altă parte, trebuie să amintim principiile pe care se bazează Parlamentul European. Eduard a spus înainte că aceste principii au fost cosemnate de către cele trei instituții și uh, aceasta prin intermediul pilonului social. Vorbim la aproape toate reuniunile, la toate rapoartele despre pilonul social. Nu cred că am avut un dosar în această dimineață în care să nu discutăm despre pilonul social și deci despre dialogul social, despre concertare și uh, negocieri. Trebuie să ne punem uh, întrebări și, de fapt, să ne și uh, să, să ne îngrijorăm de rechizițiile care s-au făcut, de temeiul juridic care a fost folosit pentru ca să fiți rechiziționați. Dumneavoastră ați uh, invocat reguli europene, dar eu aș putea cita și anumite convenții de bază, care sunt convenții ale Organizației Internaționale a Muncii cu privire la drepturi la grevă și cred că doamna Ribeiro a spus că există posibilități în situații în care se poate prevedea o rechiziționare, însă, sigur, regulile diferă de la un stat la altul. Aici, însă, sunt chestiuni care uh, țin de dreptul muncii, care știu că nu se poate opri în siderurgie, de exemplu, un cuptor oricând, oricum. Există și chestiuni care țin de securitate, chestiuni de apărare, în fine, nu suntem însă în acest uh, ordin de, de mărime. Am mai, uh, o colegă mai spunea care este drumul decizional. Ar trebui să aflăm cum se ajunge la astfel de decizii, cine le ia. Și eu zic că ar trebui și noi, ca și Comisie EMPL, să spunem că noi cerem să existe o reluare adevărată a procesului de negociere și de concertare, cu tot ceea ce implică el. Nu suntem purtătorii de cuvânt al revindicărilor dumneavoastră, aceasta nu este sarcina noastră, este responsabilitatea dumneavoastră, dar e foarte important ca acest proces de concertare socială să fie reluat, ținând cont și de respectul pe care trebuie să-l avem față de instituția noastră care este Parlamentul European. Iată ce vă propun eu, deci, să facem. Eu pot să, vă, să, folo- să fiu cel care transmite mesajul către doamna președinte Ulfscock, care nu este aici astăzi, să transmit colegilor coordonatori aceste doleanțe pentru ca să putem să uh, procedăm cum am spus. De asemenea, acum ies din rolul meu de președinte și vreau să fac un comentariu, așa cum a spus și Eduard înainte, uh, despre alte tipuri de acțiuni. Deci nu vorbesc în calitate de președinte în exercițiu acum al acestei reuniuni, ci am auzit din partea mai multor deputați că sunt dispuși să vă susțină și în alte tipuri de acțiuni. Este libertatea lor, este dreptul lor să o facă și vă invit să luați din nou contact cu ei pentru această cale. Deci, repet, ies din rolul meu de președinte aici, atunci uh, când vorbesc despre calitatea concertării în această instituție, e vorba de situația interpreților, dar mă gândesc și la o altă situație pe care am auzit-o în reuniuni uh, săptămâna trecută, de exemplu la Strasbourg, cu privire la personalul contractual care pur și simplu nu este considerat așa cum ar trebui, nu se respectă drepturile acestui tip de personal cum uh, ar trebui. Eu am fost sindicalist în afara carierei mele de politician și eu cred că o întreprindere, oricare ar fi ea, ar trebui să fie gata să se modifice, să se adapteze la o serie de situații, ceea ce câteodată înseamnă să treci prin anumite aspecte dezagreabile care fac parte din viața unei întreprinderi, dar totul trebuie să se facă cu respect reciproc, în concertare și dialog. Iată, deci, ce aveam eu de spus. Aș vrea să tragem acum uh, prin acestea concluziile. Eu sunt la dispoziția dumneavoastră, desigur că pot ajuta și cu colegii, nu pentru a regla problemele, poate să pun acele picături de ulei care să permită să repornească mașinăria și să meargă mai bine. Vă mulțumesc! Grazie. Grazie, Presidente, grazie a tutti intervenuti. Vă mulțumesc, domnule președinte, le mulțumesc tuturor deputaților. Voi fi foarte succint și le cer și eu uh, îngăduința colegilor acum. De data asta nu vor întrerupe ședința așa cum fac uh, săptămânile astea în cadrul acțiunilor prevăzute ca să răspund la întrebări. Nu sunt de acord cu... V-aș spune că sunt de acord cu 90% din ce ați spus în ceea ce privește natura dialogului social. Am fost întrebați de ce considerăm că n-a fost dialog social, având în vedere că au avut loc atâtea ședințe, atâtea reuniuni. Noi uh, ne-am consultat și cu avocații noștri, care ne-au confirmat că atunci când există un dialog social cu adevărat, ambele părți au posibilitate de a eh, avea o influență asupra rezultatului definitiv, asupra condițiilor de lucru. E drept că au fost foarte multe reuniuni, însă interpreții nu au avut posibilitatea de a fi ascultați în legătură cu niciuna din solicitările lor majore. Prin urmare, nu e vorba doar de a fi prezent fizic, ci, fizic în aceeași sală, ci de a lua în considerare solicitările celelalte părți. Le În ceea ce privește rechiziționările. Bineînțeles că trebuie să existe un echilibru între două lucruri, dreptul la grevă pe de-o parte și exigențele instituției. Însă aceste exigențe ale instituției ar trebui să se limiteze la un serviciu minim care să garanteze deci exercitarea dreptului la grevă, care e un drept fundamental. Ce s-a întâmplat săptămâna trecută și ce se întâmplă săptămâna asta nu ne garantează acest drept la grevă. Deci s-a cam uh, schimbat uh, cumva balanța înspre exigențele instituției și dreptul la grevă a avut de suferit și s-am spus că sunt încălcate astfel și convențiile internaționale și au prevederile Organizației Internaționale Muncii. Și, bineînțeles, avem nevoie de mai multă transparență. Noi nu avem acces la niște date esențiale care stabilesc ce anume e necesar pentru funcționarea acestei instituții. Ni s-a refuzat acest acces întotdeauna și e drept că administrația astăzi nu se va exprima în această ședință. Administrația are un acces mult mai ușor la deputați, Administrația a distribuit deja o prezentare despre care v-am spus că prezintă mm, niște elemente care nu sunt uh, corecte, care nu reprezintă realitatea. Deci administrația a avut posibilitatea de a se exprima da, deja pe alte căi. Acum, e drept că activitatea noastră e specifică, așa cum spunea și doamna Cuneva, și tocmai din acest motiv, același program de lucru are un impact diferit în funcție de activitatea pe care o desfășori acolo. Deci în ceea ce privește interpretarea, uh, impactul e mult mai puternic. Și referitor la următoarele negocieri, am fost întrebat dacă vor participa interpreții. Procedura standard ar prevedea preved- uh, participarea directă a interpreților, însă din noiembrie anul trecut, interpreții au fost excluși de la negocieri. Suntem reprezentați acum de comitetul de personal, însă nu mai suntem prezenți uh, direct la masa negocierilor. Deci noi solicităm neapărat să ne putem întoarce la masa negocierilor și solicităm de asemenea o intermediere politică în momentul de față, deoarece nu reușim să apropiem pozițiile dintre noi, mai ales din cauza inflexibilității de care dă dovadă administrația. După cum s-a spus aici, ce facem noi, munca noastră are un impact asupra activității legislative. Dacă noi lucrăm prost, voi o să lucrați și mai prost. Și o să înțeleagă și mai puțin cei care vă ascultă din afară. Nu toți înțeleg atâtea limbi străine. Deci care vă ascultă din exterior trebuie să înțeleagă ce faceți aici. Dar dacă noi traducem prost, nu o să înțeleagă nimeni. Și dacă tot vorbim despre apropierea instituțiilor de cetățeni, obiectiv cu care sunt de acord toți deputații, e bine, asta chiar e important. În orice caz, eu vă mulțumesc pentru solidaritate, chiar fizică. Nu mă deranjează cu nimic acest termen. Interpreții sunt pentru orice fel de solidaritate și vă mulțumesc și pentru inițiativele pe care ni le-ați prezentat de a lua legătura cu președinta Comisiei, cu secretarul general și cu președinții grupurilor politice. Dacă există voința politică, se poate soluționa această problemă. Administrația deja a obținut ce vrea. Economii, mai multă eficiență a resurselor, mai multă flexibilitate acoperim deja noile nevoi pe care le are Parlamentul European și nu încercăm să obținem prea mult. În italiană se spune că uh, dacă vrei uh, mai bun, uh, are de suferit ceea ce deja e bine. Nu, noi am fost întotdeauna un serviciu care a fost chiar o floare la butoniera acestui parlament. Je termine cette session, donc. Închei această reuniune mulțumindu-vă. Dumneavoastră, celor care lucrați permanent, vă mulțumesc și pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Un ultim cuvânt aș avea de spus. Nu cu mult timp în urmă, mai multe grupuri politice au organizat aici un uh, eveniment cu o personalitate, Alexandru Cojer, un Uh, și acest filozof și negociator european care, din păcate, a decedat, spunea un lucru important și anume negocierea înseamnă o întâlnire a voințelor. Deci haide să ne asigurăm că asta se va întâmpla.